Euh, euh, Dragi colegi, haideți să ne începem lucrările. La punctul 1, adoptarea ordinii de zi, aș dori să vă semnalez câteva modificări aduse ordinii de zi. Este vorba de bilanțul președinției suedeze. Vom avea onoarea de uh, Um, a ne întâlni cu domnul ministru Sven Otto Litorin, dar el nu va mai fi însoțit de un alt ministru, fiindcă doamna Cristina Persson nu poate să participe la reuniunea noastră de astăzi. În al doilea rând, în ceea ce privește schimbul de păreri privind amenajarea timpului de lucru al Uh, lucrătorilor mobili din sectorul rutier. Așa cum am stabilit, această audiere va avea loc în, pe două părți și vom, vom vedea ce se întâmplă când vom ajunge la acest punct. Mâine, la deschiderea lucrărilor, uh, Alături de doamna raportare Kinga Kunsun am hotărât să avem un punct de informare privind dosarul microfinanțe și, uh, și modul în care a progresat acesta. E bine, dorim să facem acest lucru alături de reprezentanții de membrii acestei comisii. Deci, mâine Kinga ne va face această informare privind dosarul microfinanțe. În, în al patrulea rând, raportul doamnei Plumb privind um, îmbunătățirea securității și a sănătății la locuri de muncă în cazul lucrătoarelor gravide și așa mai departe, despre care ne va vorbi și domnul ministru. La cererea domnului raportor și a diverselor grupuri, nu vom uh, vota asupra acestui raport mâine, votul va fi amânat, deci, până la reuniunea de pe 27 ianuarie, Putem să facem acest lucru, dat fiind că Comisia FEM, competentă pe fond, nu, își, nu se va pronunța decât pe 23 februarie privind acest raport. Dat fiind modificările ordinii de zi, vă propun să amânăm deschiderea lucrărilor de mâine de la 9 la 9.30. Deci mâine vom începe la 9.30. jumate. Um, Înțeleg că sunteți membru activ um, în calitate de coordonator uh, supleant uh, și vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă rog um, să amânăm uh, dezbaterea la punctul 5 până la reuniunea noastră din ianuarie. Și asta pentru că raportorul Doamna raportor nu este prezentă. Sper să fiți de acord să putem uh, muta această dezbatere la reuniunea noastră din uh, luna ianuarie pentru a putea discuta și cu doamna raportor. Mulțumesc foarte mult, da? M-a informat și doamna raportare de această solicitare. Uh, care aparține unui grup politic pe care îl simpatizez uh, într-o oarecare măsură, numai că această solicitare mi-a fost, uh, a fost făcută prea târziu, iată de ce este foarte greu să reorganizăm ordinea de zi, ar însemna să ne suspendăm lucrările trei sferturi de oră, mm, ceea ce nu ar fi prea bine. Iată ce vă propun și sper să fiți de acord cu mine. Haideți să avem astăzi un prim schimb de păreri de care se va lua notă și se vor transmite uh, um, discuțiile noastre doamnei raportor, raportor și după vot să mai avem uh, un schimb de păreri privind amendamentele în prezența doamnei raportor, ceea ce îi va permite și domnei sale să uh, își spune părerea privind anumite chestiuni. Uh, cred că totuși um, nu ar fi binevenit ca um, în cazul unui dosar atât de important la care s-au înaintat atât de multe amendamente să votăm uh, imediat după prezentarea amendamentelor. Deci, iată, e foarte bine că astăzi avem un prim schimb de păreri informal, într-un anumit fel, privind aceste amendamente, cu condiția să repunem uh, acest uh, subiect, să reintroducem acest subiect pe ordinea de zi la viitoarele noastre reuniuni pentru a avea un al doilea schimb de păreri privind amendamentele, ceea ce va permite doamnei raportoare să fie prezentă și astfel vom reuși să elaborăm un compromis în vederea votului final la comisia noastră. Uh, sunteți de părere că putem face acest lucru, dar văd că dorește să ia cuvântul unul dintre membrii comisiei noastre. Uh, um, Sunt de acord. Ar fi bine să avem uh, o dezbatere inițială astăzi, dar uh, aș dori să um, fac o solicitare în ceea ce privește ordinea de zi pentru mâine dimineață. Doamna președinte, în cazul acesta, haideți să vedem dacă suntem de acord cu... dacă uh, dacă domnul Vițen este de acord cu propunerea mea de acum. Da. Uh, eu aș zice mai degrabă să, să mutăm dezbaterea uh, în luna ianuarie. E important ca doamna raportor să participe, să participe la această dezbatere, dar în egală măsură este important ca lucrurile să fie pregătite astfel încât să se desfășoare cât mai lin, astfel încât uh, aș, vă, vă întreb încă o dată putem să mutăm această dezbatere. Mulțumesc! Uh, Doamna Cornelison, uh, dacă nu vom mai vota mâine dimineață de la 9 la 10, atunci vă rog să ne folosim uh, de această fereastră pentru a pregăti dialogul tripartit și, și să începem reuniunea, restul reuniunii la 10 și nu la 9, pentru a ne pregăti, pentru a pregăti dialogul tripartit privind pachetul microfinanțe. Euh, euh, Oricum, nu are rost să avem un dialog tripartit mâine, fiindcă Coreperul se întâlnește mâine. De la ultima noastră reuniune în statut tripartit, nu, av- nu am avut uh, elemente noi, trebuie să așteptăm rezultatul coreperului, astfel încât uh, noi ne-am gândit că am putea să, ne întâln- să avem o reuniune luna viitoare pentru a pregăti dialogul tripartit de marți seara și până la urmă s-a hotărât să, ca de la 8 la 9 să avem acest dialog tripartit, deci uh, Iată, el va avea loc marțea viitoare de la 8 la 9 Deocamdată, mâine începem la 9 jumătate. Mai aveți alte chestiuni privind ordinea de zi? Nu foarte bine. Trecem acum la primul schimb de păreri uh, și o să ne întâlnim acum cu domnul ministru, care îi cer scuze de pentru aceste elemente organizatorice, dar dumneavoastră știți foarte bine cum merg aceste lucruri. În uh, ceea ce privește procesul verbal al reuniunii 4-5 noiembrie, acesta a fost uh, distribuit, nu sunt observații, a fost adoptat la punctul 3. Uh, o să fac aceste comunicări după schimbul de păreri cu schimbul de opinii cu domnul ministru, care îi mulțumesc că se află alături de noi și Ehm, fără a mai tergiversa lucrurile, vreau să-i dau cuvântul. Faptul că vă aflați, vă aflați astăzi alături de noi ehm, ehm, aruncă mai multă lumină asupra activității dumneavoastră. Iată că astăzi, prima zi a ratificării Tratatului de la Lisabona și în ceea ce privește uh, Uh, chestiunile care ne interesează pe noi. Um, acesta este foarte important, mai ales în ceea ce privește articolul 9, care ne dă clauza orizontală și care face ca uh, chestiunile care ne interesează pe noi și pe dumneavoastră uh, ar, ar putea să capete o nouă ierarhie în ceea ce privește principiile Uniunii Europene și, uh, ar, și în ceea ce privește serviciile publice, ar intra în cadrul serviciilor de interes uh, general. Acestea vor căpăta o dimensiune nouă cu aceste nouă articole și cu protocolul. Um, vom mai reveni la aceste chestiuni, dar cred că este foarte important să uh, vorbim despre acest lucru, să spunem că uh, suntem la începutul unei noi epoci juridice, să spunem așa, și Faptul că ne vizitați astăzi, după ce ieri s-a încheiat un acord privind unul din dosarele blocate și care, este, care așteaptă încă poziția Parlamentului European, eh, reprezintă un, un semn foarte bun. Vă dau cuvântul acum pentru un exercițiu pe care, știți, pe care îl cunoașteți foarte bine, pentru că ați mai participat deja eh, în momentul în, la, la reuniunile noastre când ne-ați mai vizitat deja la începutul mandatului. Vă mulțumesc! Eh, mulțumesc, doamnă președinte! În primul rând, timpul zboară atunci când te distrezi. Și trebuie să vă spun că mi se pare că a fost ieri precedenta mea vizită în comisia dumneavoastră, iar acum suntem aproape de finalul președinției suedeze. Permiteți-mi astăzi să trec în revistă activitatea președinției suedeze și voi încerca să parcurg diferitele aspecte de care ne-am ocupat. Permiteți-mi să încep cu uh, uh, situația actuală de pe piața muncii în Europa. <clears throat> Știm cu toții că criza financiară a lovit puternic piața muncii. Se vor pierde aproape 7 milioane de locuri de muncă în 2009 și 2010, iar rata șomajului ar putea ajunge la 10% până în 2010. De la începutul strategiei de la Lisabona, șomajul, uh, nu, rata de ocupare a sporit până la 65% în 2008, însă recesiunea economică actuală va inversa probabil acest proces. Deși criza se resimte în toate statele membre, acestea efectele specifice diferă. Ieri am avut o întâlnire oficială EPSCO, și uh, la fel a avut loc și un ultim uh, consiliu al ministrilor de interne în baza tratatului de la Nisa. Așa cum spunea și doamna președinte, tratatul de la Lisabona intră în vigoare astăzi, iar uh, tratatul constituțional, așadar al Uniunii Europene, se modifică în paralel cu toate modificările instituționale în Uniunea Europeană, trebuie să luăm măsuri pentru a contracara efectele negative ale crizei financiare și ale șomajului. Implicarea noastră este uh, absolut necesară pentru a obține rezultate și pentru a putea ieși uh, mai puternici din această criză, uh, fiind pregătiți pentru provocările viitoare. <clears throat> Așadar, am început uh, discuțiile în cadrul EPSCO ieri uh, concentrându-ne asupra acestor probleme. Vă spuneam că data precedenta mea vizită în această comisie a fost în septembrie, când mi-am exprimat anumite îngrijorări cu privire la situația actuală și în același timp cu privire la instrumentele care ne stau la dispoziție la nivel european pentru a aborda problema șomajului. Cred că Trebuie să recunoaștem că, până la urmă, nu este vorba doar de numere, de statistici, de procente, ci uh, este o chestiune care afectează oamenii, persoane în carne și oase, care își pierd locurile de muncă sau care nici măcar nu au apucat să intre pe piața muncii. <clears throat> Am început, uh, uh, înaintea crizei, uh, aproape 100 de milioane de europeni nu erau pe piața muncii sunt oameni care au dreptul să facă parte din uh, societate, care la finalul lunii să primească un salariu care să poate inf- să-și influențeze viitorul. Acum trei ani am participat la un proiect în Stockholm și am uh, întâlnit un uh, om, o per- care de 40 de ani se afla în scaunul de rotile și primea pensie uh, de handicapat de în toată perioada aceasta și care își dorea să aibă un loc de muncă. Pentru că pe lângă sau în spatele tuturor acestor numere și statistici, de asta este vorba, de oameni. avem uh, nevoie nu doar de o atitudine umană în acest sens, dar și de o, măsuri uh, economice pentru a putea dezvolta în continuare uh, sistemul nostru social pentru a putea avea pensii în continuare, pentru a putea finanța școlile în continuare. Avem nevoie ca fiecare european să își găsească uh, locul pe piața de muncă. Sigur că putem avea dezbateri politice cu privire la modul în care putem dezvolta, construi aceste sisteme și dar avem uh, nevoie de uh, or, de toți cei care ne pot da o mână de ajutor în acest sens. Știm că capacitatea de a influența a EPSCO este limitată, știm că competențele se află la nivel național, dar prin metoda coordonării am încercat să ne concentrăm asupra diferitelor uh, domenii uh, politice și uh, în special asupra incluziunii. Dacă vrem să vorbim despre o Europa uh, care să includă pe toată lumea, trebuie să asigurăm locuri de muncă, trebuie de asemenea să evităm o creștere a șomajului, astfel încât un număr mai mare de oameni să plece de pe piața muncii. Trebuie să învățăm din crize precedente, să vedem care sunt mecanismele necesare pentru ca oamenii să poată reveni pe piața muncii. Trebuie <clears throat> ca întreaga forță de muncă a Europei să fie utilizată pentru a ne proteja prosperitatea și viitorul tuturor cetățenilor noștri. Unul din rezultatele acestei întâlniri, bineînțeles că am demarat cu o întâlnire informală la începutul lunii iulie, a cărui rezultat uh, a fost o discuție foarte uh, bună cu privire la măsurile individuale care se iau în diferitele state membre pentru a proteja locurile de muncă, politici pe termen scurt și pentru a facilita o Europa care să aibă niște baze structurale solide. Asta am în mână o compilație o compilare, o, un exemplu de bune practici din uh, statele membre care vizează tocmai acest punct și anume reintegrarea pe piața muncii. Bun. Concluziile la care s-a ajuns uh, ieri în cadrul Consiliului EPSCOM ca pregătire pentru agenda post-Lisabona, iar aceste concluzii <clears throat> vor fi mânate primului ministru suedez și, bineînțeles, uh, predate ca ștafetă viitoare președinții spaniole. Voi reveni însă la acest subiect. A avut loc uh, și un Consiliu European în octombrie care a subliniat uh, necesitatea măsurilor necesare pentru a, a ne asigura că șomajul nu devine o componentă continuă. Dacă uh, plec de la concluziile de ieri, cele mai importante idei uh, au fost acelea de măsuri imediate și pregătirea uh, pașilor următori, ce instrumente sunt necesare în timp de criză economică, cum putem combate șomajul și să ne asigurăm că aceste măsuri sunt implementate într-o manieră care ne va permite să ieșim mai puternici din această criză și mai bine echipați pentru termen, uh, obiectivele termen lung. S-a discutat de asemenea ce politici uh, sunt necesare pentru ca piața muncii să fie uh, mai să ofere posibilitatea ca toți oamenii să se poată integra pe ea. Conform concluziilor, trebuie să stabilim o structură mai solidă a pieței muncii și pentru a asigura bunăstare pentru toți. Concluziile mai subliniază că o piață la muncii inclusivă și politici aferente sunt o necesitate iminentă. Eu cred că aceste concluzii vor fi un uh, mesaj elogvent pentru Consiliul European din decembrie și pentru noua președinție Uh, spaniolă, precum și pentru strategia în domeniu de după 2010. Pot să vă spun că a fost o președinție foarte interesantă. Avem un nou Parlament European ales uh, în această perioadă. S-a a intrat în uh, vigoare și tratatul de la Lisabona. S-a făcut se face și schimbul de ștafetă la comisie. În acest sens, sigur că am încercat uh, să facem tot ce se putea atinge în cursul acestei președinții, astfel încât să pregătim terenul pentru noua comisie și pentru viitoarea președinție spaniolă. Uh, sper că va exista o bună colaborare și cu Parlamentul European uh, în ceea ce privește chestiunile de față, pentru că avem nevoie de dumneavoastră pentru a ne asigura că putem avea un viitor mai luminos. Așa cum vă spuneam, uh, impactul principal se resimte la nivelul cetățenilor. De aceea, pe termen scurt, propunerea Comisiei cu privire la crearea unei, unei facilități de microfinanțare este o necesitate imediată. De aceea considerăm că astfel de instrumente pot uh, stimula crearea unei piețe de muncă inclusive. Va trebui să găsim căi de ieșire din criză și aceasta a fost o preocupare permanentă pentru președinție. În prezent suntem în negocieri cu Parlamentul European în ceea ce privește dosarul anticriză și uh, chestiunea principală se referă la aspectele bugetare și finanțarea acestui nou instrument. Consiliul sprijină propunerea Comisiei de realoca fonduri uh, din uh, actualul program cu privire la la progres spre acest uh, nou instrument de microfinanțare. Eu cred că aceasta va putea constitui un pas concret spre crearea unei Europe integrante. Pentru finalizarea procesului mai avem câteva zile la dispoziție alt uh, aspect, un alt aspect important a fost uh, posibilitatea de a îmbina uh, familia și activitatea la locul de muncă. S-a ajuns la un acord care se bazează pe înțelegerea între partenerii sociali. Mă bucură faptul că și Comisia FAM sprijină acest acord între partenerii sociali care conține și noi măsuri în ceea ce privește egalitatea de gen și îmbinarea uh, muncii cu uh, viața familială. Acest aspect este important și pentru Consiliu, de aceea uh, s-a ajuns și la o, un acord în ceea ce privește directiva cu privire la concediu parental. Sperăm că vom reuși să ducem uh, negocierile spre finalizare. Am avut o colaborare bună cu raportoarea Estrela în ceea ce privește calendarul în Parlament. Secretarul nostru de stat a participat uh, la lucrările din uh, Comisia FAM din 4 noiembrie. Ministrul Ministrul pentru Egalitate de Gen și Familie s-a implicat de asemenea în această temă și sperăm că această propunere inițiată de noi va fi continuată de președinția spaniolă. Conferința la nivel înalt cu privire la incluziunea pe piața muncii de la Stockholm din septembrie a fost o bună oportunitate pentru diferiții actori uh, să facă un schimb de experiență și să vină cu propuneri pentru a clădi o Europa mai puternică în viitor. S-au prezentat noi studii interesante și s-au, uh, s-a abordat chestiunea pieții muncii din diferite perspective. S-a dorit identificarea acelor măsuri necesare pentru asigurarea viitorului cetățenilor europeni. Un, o altă provocare cu care se o a doua sesiune s-a referit la provocările de pe piața muncii în viitorii 10 ani și un al treilea aspect a fost acela al uh, securității sociale. S-a dorit uh, acest uh, eveniment pentru a vedea ce măsuri trebuie luate de către uh, Uh, în statele membre pentru a face față consecințelor crizei, iar uh, cu această ocazie s-a făcut uh, și un schimb de experiență. Mai avem o lună din președinția suedeză și sper că vom fi în măsură să facem față provocărilor care ne mai așteaptă înainte de a preda ștafeta Spaniei. Aș dori ca personal să mulțumesc Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră pentru buna colaborare din ultimele luni și sperăm că vom avea aceeași bună colaborare și în viitor. Euh, mulțumesc, euh, domnule ministru, pentru această prezentare a bilanțul unei președinții care s-a confruntat cu un calendar destul de dificil, pentru că, dacă pot să spun asta, v-ați aflat între două comisii cu un tratat în curs de ratificare și în final iată că au fost atinse rezultate care uh, și pentru asta trebuie să mulțumim activității dumneavoastră din, și a Consiliului. În orice caz, cred că relația între cele două instituții va fi abordată în cadrul discuției pe care o vom avea chiar acum. O să dau cuvântul doamnei Kingar Kunst și nu este niciun secret, ea este raportarea pe proiectul nostru privind microcreditele. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și pentru această prezentare. Aș vrea să vă felicit pentru succesele pe care le-ați atins, deși uh, aceste luni au fost destul de uh, dificile. Și nu este ușor să fii ministru responsabil de uh, ocupare și de afaceri sociale într-un timp de criză. Ați vorbit despre semnele de îmbunătățire care apar în domeniul economic și financiar în Europa, dar uh, în același timp asistăm la declinul situației sociale și uh, la agravarea situației șomajului. Se așteaptă ca 2 milioane de persoane să-și piardă locul de muncă în 2010 și rata șomajului să ajungă până la 10%, o cifră foarte mare comparativ cu anii trecuți. Ați spus de asemenea că aceste lucruri nu se referă numai la statistici, ci la viața oamenilor și avem nevoie cu toții să vedem îmbunătățiri în Europa în viitor. Europa socială începe cu ocuparea forței de muncă și aș vrea să vă întreb sau să vă solicit sprijinul pentru acest program de microfinanțare și cred că acesta poate aduce o soluție. Uneori n-am înțeles foarte clar de ce aceste negocieri s-au derulat atât de dificil, pentru că este clar că toată lumea este de acord că avem nevoie de acest instrument. Știm că oamenii își pierd locurile de muncă, își pierd calificările pentru a se întoarce apoi pe piața de muncă după pe piața muncii, îmi cer scuze, după o jumătate de an sau un an. Și acest program poate fi un fel de măsură care să permită oamenilor să rămână activi și să-i ajute nu numai prin resurse financiare, dar prin mentorat și printr-un, printr-o asistență uh, la învățarea de noi, la dobândirea de noi competențe. Deci cred că președinția suedeză poate sprijini acest program pe care îl considerăm cu toții ca fiind unul de succes pentru viitor și dumneavoastră puteți sprijini această inițiativă în Consiliu. Parlamentul este gata uh, pentru asta, este gata să sprijine această inițiativă, dar cred că avem nevoie de sprijinul Consiliului și de sprijinul președinției suedeze. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc. Sunt de acord cu dumneavoastră. Spun, aș spune chiar că suntem de aceeași parte aici. Și noi încercăm să sprijinim acest acord. Dacă se obține uh, acest acord, sigur că va fi nevoie și de un compromis. Însă problema cu care ne confruntăm este că unele state membre au probleme bugetare foarte grave și sigur că încercăm din răsputeri să găsim un uh, echilibru și dacă pot și eu să vă cer ceva, ar fi ca dumneavoastră să, contacta, să vă contactați ministrii de finanțe și uh, să le spuneți că încercăm să facem tot ce ne stă posibil, ce ne stă în putință pentru asta. Haideți să facem acest lucru cât mai repede posibil și să reușim împreună în acest moment riscăm într-adevăr o minoritate blocantă în Consiliu, ceea ce ar fi o situație neplăcută, dar facem tot ce ne stă în putință, repet, și voi încerca în următoarele zile să-mi conving colegii ca la rândul lor să-și convingă colegii lor din ministere și cred că trebuie să lucrăm împreună pe acest subiect și așa vom face. Domnule ministru, puteți fi sigur că vom utiliza toate argumentele pe care le avem la dispoziție pentru a convinge nu numai ministrii de finanțe, dar și ministrii uh, afacerilor sociale că acest proiect este unul important și cred că toți membrii acestei comisii care se simt uh, vizați de succesul acestei, acestui instrument uh, de microfinanțare, de microcreditare, ei bine, toți membrii, spuneam, vor încerca să-și convingă ministrii de finanțe, dar și ministrii de afaceri sociale din țările lor respective. Acum, doamna Elisabeth Moran și apoi uh, doamna Emilie Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să Mulțumesc domnului ministru pentru că a venit din nou în fața noastră pentru a ne prezenta uh, bilanțul uh, președinției suedeze. N-aș avea nimic de adăugat față de ceea ce s-a spus privind uh, microcreditele, pentru că cu toții împărtășim aceeași viziune și anume că inițiativa personală se află la originea creării de locuri de muncă oricât de mică este finanțarea, întotdeauna mobilizarea va fi importantă și se va contribui la crearea de locuri de muncă. Aș dori să revin asupra două puncte care sunt foarte importante în această luptă împotriva crizei, pe de o parte, dar și în ceea ce privește problemele legate de forța de muncă într-un sens mai general. Adresând două întrebări care se referă la incluziunea activă prin intermediul ocupării și aș vrea să vă întreb cum am putea, în cadrul președinției suedeze, accelera intrarea tinerilor pe piața uh, locurilor de muncă, pe piața muncii, pentru că, într-adevăr, în această perioadă de criză, populația tânără uh, care tocmai iese de pe băncile școlii este vizată într-o mare măsură de șomaj, de criză și de dificultăți cu totul speciale. Sigur că putem uh, uh, afișa niște obiective foarte înalte, uh, obiective umane de luptă împotriva șomajului, însă aici vorbim despre o populație specifică care este uh, afectată uh, foarte grav și atunci vă întreb cum putem um, să abordăm această problemă a tinerilor și a locurilor de muncă. Și în cadrul acestei categorii un subgrup care este uh, afectat um, uh, într-o mare măsură este cel al tinerilor care um, au uh, parcurs cursuri de formare necalificante. Iată un obiectiv specific. Și al doilea punct pe care voiam să-l subliniez. Ați vorbit despre uh, măsuri de siguranță și de reîntoarcere la locul de muncă. Am uh, uh, implementat cu toții un instrument foarte util, validarea experienței și suntem conștienți însă că acest instrument nu funcționează suficient de bine, uh, nu înaintează suficient de repede. Ați preconizat măsuri de accelerare a acestui uh, sistem de validare a experienței? Iată uh, ce voiam să vă prezint, niște întrebări uh, concrete. Emilie Tyrannau. Tak til den svenske minister for at møde op her anden gang. Det sætter virkelig pris Vreau să mulțumesc domnului ministru pentru că a venit în fața noastră a doua oară. Este un semnal pozitiv și am un, o întrebare pentru dumneavoastră. Când vorbim despre situația socială și a ocupării forței de muncă din Uniunea Europeană, cred că trebuie să aducem un grad de realitate, de realism mai mare în această dezbatere și nu pesimism. Pentru că atunci când ascult sindicatele, când ascult oamenii de afaceri, aceștia spun că situația este gravă, că există o concurență foarte importantă în ceea ce privește salariile, condițiile de muncă, uh, delocalizarea locurilor de muncă. Și cred că avem nevoie de politicieni curajoși care sunt gata să uh, abordeze aceste probleme. Este dificil pentru noi să explicăm de ce lucrurile nu se îmbunătățesc. Uh, nu știu ce a făcut președinția suedeză sau consideră uh, că este necesar de făcut pe această temă. Mulțumesc. Permiteți-mi uh, să încep cu răspunsul la întrebarea adresată de doamna Morin, tinerii pe piața, de mu- piața muncii. Într-adevăr, foarte mulți tineri se confruntă cu dificultăți în intrarea uh, în a intra pe piața muncii și cred că în timp, oricare ar fi sistemele de organizare a pieței muncii, întotdeauna tinerii sunt cei care sunt cei care suferă uh, de evoluția ciclului economic. Dacă acesta uh, scade, tinerii uh, își găsesc greu locuri de muncă, dacă acesta crește, își găsesc mai ușor. Dacă ne uităm la Statele Unite, de exemplu, rata șomajului este în jur de 9% și rata de șomaj pentru tineri este de două ori mai mare. Chiar și într-o țară, deci cu o situație foarte diferită din punct de vedere economic și din punct de vedere uh, al relațiilor de muncă, lucrurile stau la fel. Dar dacă ne uităm la uh, țări care au avut mai mult succes în uh, a menține controlul asupra ratei șomajului printre tineri, vom vedea că situația lor este descrisă de două cuvinte, activare și educare. Activare în sensul de a încerca uh, să-i păstreze pe tineri cât mai aproape de uh, piața locurilor de muncă în situația în care economia este în criză și educația, bineînțeles, uh, foarte importantă pentru a-i pregăti pe tineri um, pentru a face parte dintr-un mediu, din, în, din mediul profesional. Țările au mai mult sau mai puțin succes în ceea ce privește păstrarea unei legături strânse între mm, educație și uh, locurile de muncă, piața locurilor de muncă. Dacă ne uităm la Olanda, acolo vom vedea că există relații foarte apropiate sau contacte între sistemul de învățământ și piața muncii. Situația este mai bună decât cea pe care o avem noi în Suedia. Uh, și atunci situația este în uh, defavoarea noastră, pentru că foarte mulți tineri părăsesc sistemul de învățământ fără a fi, um, uh, fără a avea o, o, un contact uh, apropiat cu locurile de muncă pe care le pot ocupa apoi. cred că trebuie să învățăm din aceste demersuri de apropiere a învățământului de uh, piața uh, locurilor de muncă. Uh, și cred că trebuie să implicăm partenerii sociali pentru a stabili aceste legături. Um, dacă ne uităm la alte țări care au o poziție diferită, de exemplu Danemarca, uh, care va vorbi despre imperativele financiare, uh, cred că putem vorbi și despre asta imediat. Dacă ne uităm la Uh, măsurile de dumping social, aș ezita să folosesc acest termen, pentru că uh, nu sunt neapărat de acord cu ideea că trebuie să transmitem un semnal oamenilor că a pleca dintr-o țară pentru a merge în alta și a lucra în alta este un lucru negativ. Nu. A te muta dintr-o țară și a putea lucra într-o altă țară este un lucru bun, după părerea mea. Sigur, dacă asta, dacă îmi pun uh, cascheta suedeză pentru moment. avem nevoie, într-adevăr, de, ca oamenii să lucreze în uh, Suedia și asta pentru următorii 20-30 de ani. Dar, în general, este un lucru bun să poți să beneficiezi de experiențe noi, să, să ai aceste experiențe noi ca persoană și apoi pe uh, piața muncii. Vă aduceți aminte de decizia Curții de Justiție privind Laval? Uh, am regretat cu toții această decizie. Poziția noastră inițială a fost ca în Suedia uh, contractele colective de muncă să fie contracte suedeze, respectând reglementările suedeze în acest uh, sens. Acum însă trebuie să facem față acestei situații, să o gestionăm cât mai bine posibil și am avut o anchetă la nivel parlamentar care a propus uh, includerea acestor aspecte într-o, într-un act uh, normativ inițiat de Parlament cu câteva luni înainte. Este răsatul cel mai bun pe care l-am putut atinge. Avem un salariu minim fixat prin lege, avem contracte colective de muncă uh, și încă putem să adăugăm uh, reglementări care să țină cont de uh, uh, direct. Cred că Comisia a încercat cu succes să îmbunătățească transparența sistemului și lucrăm în cooperare strânsă cu partenerii sociali la nivel european. Am vorbit despre asta data trecută, despre, și anume despre clauza socială inclusă în tratat. Acum este prea târziu pentru că tratatul intră în vigoare astăzi și deci până la urmă am pierdut trenul ăsta între ghilimele. Și în al doilea rând, revizuirea revizuirea directivei. Eu știu că președintele Barroso a vorbit despre asta, dar nu știu exact care este termenul în engleză implementarea, e, o directivă de implementare în orice caz. Nu știm ce înseamnă acest lucru. Poate că dumneavoastră știți. Așteptăm uh, răspunsul comisiei uh, în acest sens. Uh, însă revizuirea directivei privind detașarea lucrătorilor Uh, este, un, uh, este într-adevăr un aspect interesant și trebuie să așteptăm să vedem care va fi poziția Comisiei. Uh, toată lumea, într-adevăr, trebuie să cunoască reglementările, să știe dinainte la ce se poate aștepta. Dacă am încercat să evit acest termen de social dumping, este clar că nu ne dorim ca lucrătorii să fie afectați de dispozițiile acestei decizii a uh, Curții de Justiție. În orice caz, avem nevoie de puțină ordine în acest sistem. Mulțumesc, domnul Coferati. Grazie, președinte. <clears throat> Signor ministru, cred că sia... Mulțumesc, uh, doamnă președinte, domnule ministru. E foarte important ce ați spus uh, Acțiunea președinției suedeze a încercat să ajute piața muncii într-o perioadă de criză profundă, iar acțiuni cum ar fi concediul parental sau măsuri pentru ajutorarea mamelor au jucat un rol foarte important. E nevoie să facem tot ce ne stă în putință pentru a spori egalitatea între sexe pe piața muncii, dar uh, Trebuie să privim și dimensiunea calitativă a pieței, de pe piața muncii. Persoanele concediate înainte de vârsta de pensionare a dus la o scădere a cunoașterii în, pe tot parcursul industriei, o scădere a profesionalismului, iar trebuie spus că nivelul de cunoaștere nu este întotdeauna legat de vârstă, dar dacă uh, multe persoane părăsesc viața muncii mai devreme, atunci se pierde o mare uh, bază de cunoaștere și profesionalism. Ar trebui ca aici să existe niște măsuri paralele în ceea ce privește formarea, având um, planuri de formare specifice care să umple aceste goluri de calificare care se formează. Iar în ceea ce privește această chestiune foarte contencioasă a dumpingului, aș vrea să ne gândim la faptul că mobilitatea pentru tineri ar trebui considerată un aspect pozitiv, dar haideți să ne dăm seama că există o diferență între un tânăr care își poate alege locul unde se duce, chiar și o țară îndepărtată, și o persoană care este obligată să călătorească în străinătate, să muncească în străinătate, pentru că nu are alte alternative. Astfel încât, pe viitor, în momentul în care vom căuta soluții de ieșire din criză, va fi foarte important ca în timp ce încercăm să gestionăm piața muncii, să coordonăm politicile de redistribuire, fiindcă trebuie să ne gândim și la dinamica costurilor aici în ceea ce privește oferta care ar putea aduce perturbări la nivel național și uh, de la o țară la alta. Dacă piața muncii este gestionată ca și cum ar fi total ruptă de politica salarială sau uh, politica fiscală, s-ar putea să fie folositoare, dar să nu margă prea departe. Doamna Gruni, mulțumesc, doamna președinte, domnule ministru. Ați putea să ne dați asigurări că ocuparea forței de muncă va fi o prioritate la următorul Consiliu European din luna decembrie, pentru că ați văzut că din întrebările pe care vi le adresăm a reieșit foarte clar că acesta este un subiect foarte important pentru noi în această perioadă de criză. Iar în ceea ce privește măsurile concrete pe care le propuneți dumneavoastră, mă alătur colegilor mei care mm, au făcut referire la problema tinerilor. Am și eu o chestiune uh, care mă interesează este vorba de persoanele cu handicap care sunt foarte vulnerabile în perioada de criză, pentru că deja sunt vulnerabile dinainte. Aș vrea să vă întreb dacă aveți măsuri concrete pentru aceste persoane. În ceea ce privește directiva privind sănătatea și siguranța femeilor care tocmai au născut sau alăptează, aceasta uh, nu va putea ține de președinția uh, suedeză, pentru că aceasta se termină luna ianuarie, dar uh, ce așteptați să se întâmple cu această directivă sub președinția spaniolă? Mulțumesc foarte mult. Haideți să începem cu domnul Cofrati și chestiunea uh, persoanelor uh, mai, mai în vârstă de pe piața muncii persoanele mai mature, să le spunem așa. Pe, cu toții suntem îngrijorați că tinerii sunt uh, lăsați pe din afara pieței muncii. Așa cum am spus uh, însă, chiar dacă tinerii sunt foarte afectați într-o perioadă de criză, ei au uh, mai multe șanse într-o perioadă de bunăstare economică, dar pentru uh, persoanele mai în vârstă este foarte greu momentul în care sunt disponibilizați să mai revină pe piața muncii. Iată de ce mă îngrijorează situația persoanelor, lucrătorilor mai în vârstă, care sunt lăsați, sunt lăsați de izbeliște în perioada de criză. În Suedia și în alte țări, în alte perioade de criză, s-a ajuns la o excluziune permanentă a acestor persoane de pe piața muncii. E vorba de persoane care nu au mai revenit niciodată pe piața muncii, fie că au primit pensie, fie că au primit alte uh, alt sprijin de ajutorare financiar, dar în continuare ne confruntăm cu astfel de, de probleme chiar la 15-20 de ani după ultima criză economică cu care ne-am confruntat, de pildă, în Suedia. Pe de altă parte, bineînțeles, ați făcut referire la faptul că uh, industriile, uh, fabricile se închid, uh, industriile își opresc activitatea. Bineînțeles, ne confruntăm cu criza financiară, cu probleme în ceea ce privește ciclul de producție și um, aici are loc și o modificare, o schimbare a economiei ceea ce înseamnă că nu este foarte ușor să te duci la, la Volvo, de pildă, și să-i, să-i Uh, spui unui producător de mașini cu experiență că, e bine, acum trebuie să, uh, să obții o calificare nouă și haide, de ce nu vrei să uh, devii cadru medical? Sunt de acord cu dumneavoastră că e necesară o coordonare a tuturor politicilor aici. Nu putem să avem această insulă izolată a politicilor legate de piața muncii, și acestea trebuie să fie integrate cu politicile fiscale, de învățământ și altele pentru a reuși să avem cel mai bun mix de politici, care va fi diferit de la o țară la alta, bineînțeles, fiindcă fiecare țară se confruntă cu probleme diferite și trebuie să ne asigurăm că avem cel mai bun, cea mai bună îmbinare de instrumente pe care ne putem permite, dar fără această integrare a diverselor politici suntem pierduți, fiindcă atunci a fi um, pur și simplu ca um, ca um, uh, asiguratorul uh, care, ca persoana care încearcă să obțină o asigurare pentru incendiu după ce incendiul a avut loc. În ceea ce privește prioritatea ocupării, bineînțeles, uh, ocuparea forței de muncă va, exista, va reprezenta o prioritate, pentru că acest subiect este foarte important pentru noi toți, altfel dacă n-ar fi important am putea pur și simplu să plecăm acasă. Motivul este foarte simplu și aici um, o să revin la ce am spus. Dacă nu avem uh, uh lucrători, degeaba uh, mai eh, discutăm despre cum eh, vom cheltui fonduri pe care nu le avem. Avem nevoie de oameni pe piața muncii pentru a reuși să ne garantăm eh, prosperitatea pe viitor. Acest lucru trebuie să figureze pe ordinea de zi, într-adevăr. În ceea ce privește alte chestiuni, acum și situația lor pe viitor, cred că aici Um, ar trebui uh, să uh, vă spun că, din păcate, nu o să vă răspund acum și o să-l las pe succesorul meu din, de la președinția spaniolă să vă vorbească despre această chestiune. Sunt, uh, fiindcă uh, sunt de părere că următorul comisar um, va avea și el de răspuns la multe întrebări foarte interesante din partea comisiei din dumneavoastră și urez mult noroc pe viitor doamna președinte. Deci ne lăsați în suspans, în suspans de plin. Domnul Livingston are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să-i urez domnului ministru bun venit. Ne bucurăm să vă vedem. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și vă putem adresa întrebări. Am și eu câteva întrebări eh, și poate unele o să vă sune cunoscut. Am înțeles din ce ați spus că Cazul uh, Laval și Viking uh, nu au fost, să spunem așa, excelente, și n au uh, dus pe o cale mm, greșită, să spunem așa. Încă de la început, această directivă trebuia să fie unima, una minimală, dar Uh, nu a făcut decât să stabilească un plafon în loc să stabilească un, un nivel minim. Vreau să vă întreb dacă nu sunteți de părere că ar trebui să facem tot ce ne stă în putință pentru a elimina efectele um, aceste, aceste hotărâri EasyJ, fiindcă este foarte important ca lucrătorii, angajații uh, europeni să, să poată să aibă încredere în acest uh, instrument. Vreau să uh, vă întreb dacă președinția suedeză va face tot ce este în putință de acum și până la sfârșitul anului pentru a se asigura că efectele acestor hotărâri pot fi schimbate. Comisia va începe în curând uh, consultările cu partenerii de pe piața muncii în ceea ce privește directiva timpului de lucru. Ne îngrijorează semnalele pe care le primim de la mm, comisia care se află acum la sfârșit de mandat în ceea ce privește menținerea clauzelor de opt-out. Știți, știm uh, foarte bine și știți și dumneavoastră, domnule ministru, că Parlamentul a susținut în, în nenumărate rânduri că trebuie să se renunțe la aceste clauze opt-out care reduc uh, protecția la locul de muncă. Care va fi poziția Suediei în Consiliu în momentul în care se va discuta această chestiune și în momentul în care va trebui să se ia o hotărâre? Aș dori să vă întreb, domnule ministru, dacă ați luat notă de uh, un raport al așa numitului grup Stoiberg, care dorește să uh, elimine uh, regulile de, de muncă la IMM-uri uh, este vorba de grupul Stoiber al Suedia, ar însemna că legislația pieței muncii nu uh, ar acoperi decât un procent foarte mic iar, companiilor, iar acest lucru ar fi similar și în alte țări. Sunteți de părere, domnule ministru, că e bine ca un grup atât de mare de lucrători uh, să nu mai beneficieze de aceste reguli? Este foarte important, bineînțeles, să ușurăm povara administrativă asupra companiilor, dar niciodată în dezavantajul sănătății și siguranței lucrătorilor. Aș dori să cunosc părerea dumneavoastră în legătură cu această chestiune, domnule ministru. În prezentarea dumneavoastră ați vorbit despre Europa socială și despre crearea de locuri de muncă. Bineînțeles, aceste lucruri sunt foarte importante, dar noi acum avem nevoie de locuri de muncă bune, de slujbe bune, nu doar de slujbe, în ceea ce privește condiții de muncă, în ceea ce privește mediul de muncă și în ceea ce privește siguranța la locul de muncă. Iată, acestea sunt uh, chestiunile care ne îngrijorează pe noi. Nu suntem întotdeauna de acord, dar cred că Um, veți mai putea discuta chestiunile asupra cărora nu suntem de acord și în Suedia. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, așa cum a spus uh, domnul ministru, mobilitatea pe piața muncii reprezintă una din, unul dintre principiile fondatoare ale Uniunii Europene și trebuie să dăm un conținut pozitiv acestui principiu pentru că a existat, uh, au existat abuzuri ale acestui principiu, abuzuri care trebuie eliminate. Colegii mei au făcut referire la aceste chestiuni. Vreau să vă spun că în unele companii sunt dați afară oameni și apoi angajați lucrători din, din străinătate. Iată ce înseamnă mobilitatea. Dar mai, ne mai confruntăm și cu o altă problemă care o reprezintă munca forțată comerțul cu persoane și, luc- și munca forțată e, e, sunt fenomene mai comune acum decât în perioada sclaviei. Haideți să nu închidem ochii în ceea ce privește aceste chestiuni și să nu le tratăm cu prea multă ușurință. Așa cum a spus uh, și domnul ministru, aș vrea să știu ce se întâmplă după perioada de criză. După perioada de criză urmează așa o perioadă de adormire de stagnare, iar, în, iar Suedia și Finlanda probabil vor suferi o perioadă lungă de șomaj. Trebuie să vedem uh, care va fi procentul șomajului pe termen lung. Rămâne să vedem cum vor sta lucrurile. În Finlanda noi discutăm toate aceste probleme și discutăm despre nouă legislație privind concurența. Avem uh, o legislație minimă obligatorie care are un anumit impact asupra sectorului asupra sectorului muncii. Există directori de companii care sunt îngrijorați despre efectele acestei legislații de minimis. ați, vreau să vă întreb, domnule ministru, care aveți un, dumneavoastră care aveți un auz atât de fin, dacă ați perceput ecouri privind această chestiune. Mulțumesc foarte mult. Mai întâi, în ceea ce privește uh, hotărârea Curții de Justiție Laval și um, cealaltă hotărâre similară, um, nu pot acum uh, să vă dau explicații de natură juridică sau să, uh, să judec eu Curtea Europeană de Justiție, dar bineînțeles vreau să vă spun că aceste hotărâri ne-au nemulțumit. Întrebarea este dacă putem să facem noi ceva pentru a schimba situația aceasta. Uh, Problema însă este că aș putea să vă răspund cu o întrebare retorică. Ce anume să facem? În această dezbatere s-a vorbit despre o clauză socială care să fie anexată tratatului, tratatul care a fost deja ratificat, deci gata, s-a terminat, sau o revizuire a directivei privind detașarea lucrătorilor. Acestea ar fi, ar, au fost singurele soluții care s-au propus în dezbatere. Eu am discutat această chestiune în nenumărate rânduri în Consiliu mai uh, întâi uh, la prima reuniune după, după ce s-a dat hotărârea și după, după aceea după Laval și Consiliul nu este de acord cu revizuirea um, directivei detașării lucrătorilor. Chiar și dacă ar fi de acord, uh, mingea este acum în terenul Comisiei. Comisia este cea care trebuie să ia măsuri aici. Trebuie să să înțelegem exact la ce se referea președintele Barroso când vorbea despre anumite reglementări. Nu știm care ar fi acestea. Sunt de părere că uh, este foarte important să ne consultăm cu partenerii sociali. Până acum, uh, Comisia a organizat uh, bine foruri de discuții și uh, Uh, un schimb de informații transparent în ceea ce privește situația lucrătorilor detașați în Uniunea Europeană și aștept cu nerăbdare să văd cum vor evolua lucrurile. Nu o să intru prea mult în amănunte în ceea ce privește directiva detașării lucrătorilor, dar vreau să vă spun că uh, nicio, niciun stat membru în Consiliu nu era pentru revizuirea acesteia. În ceea ce privește directiva privind timpul de lucru, Uh, vă amintiți de filmulețul Monty Python cu papagalul mort? <laughs> E bine, acesta este papagalul mort. Consiliul a ajuns la un acord după șapte ani de deliberări privind această chestiune și după aceea a eșuat când a ajuns la negocierile cu Parlamentul. După mine, cred că ar fi binevenit ca în momentul în care vă veți întâlni cu noul comisar, întrebați-l ce va face, pentru că noi nu avem nici habar. Cred că în ultimele luni um, discuția s-a concentrat uh, asupra unei, creierii unei noi directive privind timpul de lucru. Ar fi o etapă interesantă pentru, um, pentru acest domeniu. Poziția mea personală, poziția Suediei, a fost uh, dorința unui acord privind directiva timpului de lucru, pentru că alături, pentru că noi și alte 23 de state membre se confruntă cu probleme în ceea ce privește interpretarea directivei actuale. Bineînțeles, am dorit ca această directivă să ne lase să lase marjă de manevră partenerilor sociali pentru a ajunge la acorduri, Bineînțeles, înțelegem că clauza opt-out este o chestiune dificilă, dar acele țări care se bucură de opt-out acum uh, nu prea sunt stimulate să, să, să vină la masa negocierilor și să ajungă la un acord, pentru că ar putea pur și simplu să rămână cu mâinile în sân și să spună nu. Iată de ce am a durat atât de mult timp să se ajungă la un acord în Consiliu și îmi pare rău că am eșuat până la urmă. În ceea ce privește grupul Stoiber, acest, uh, această chestiune va fi discutată și la nivel intern și la nivel internațional. Cred că ar fi o idee proastă să excludem IMM-urile. După părerea mea, ar trebui să aibă loc aici o evaluare a riscului care să se bazeze pe probabilitate, pe risc și pe cazuri specifice. Nu putem să excludem pur și simplu un număr atât de mare de companii. Nu, nu vreau să cred că Uh, nu vreau să cred că se, va folos, se vor folosi ideile acestui grup la nivel intern dacă și va fi cu atât mai greu să se folosească la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Pascal Iaric. Are cuvântul. Merci, la uh... Mulțumesc, doamnă președinte, domnule ministru. Vă mulțumesc pentru explicații și vă mulțumesc și pentru faptele dumneavoastră, nu doar pentru vorbe, dar chestiunea de fond pe care nu o discutăm decât prea puțin aici este creșterea șomajului, creștere continuă. Aceasta este uh, chestiunea de fond pe care ar trebui să o discutăm. Ar trebui să discutăm despre măsuri indispensabile de scăderea șomajului. Ei bine, măsurile dumneavoastră sunt într-adevăr interesante, dar uh, nu ne îngăduie să facem față um, acestui val de șomaj care generează foarte, un grad foarte mare de sărăcie. Mă uluiește răspunsul dumneavoastră uh, dat întrebării doamnei Turunen în ceea ce privește dumpingul social și delocalizarea nu salariații sunt cei care se hotărăsc să plece în altă țară pentru uh, slujbă, ci uh, companiile sunt cele care decolalizează, pen, delocalizează pentru a profita de, uh, de situația fix, fiscală dintr-o altă țară. În Franța avem două cazuri recente. Avem o companie din Ile-de-France, uh, anului grup suedez H&M, care uh, și-a pus la punct propria companie de uh, logistică pentru a putea uh, duce salariații de lângă Paris, la Bourget, în Suedia. Și uh, avem o altă companie europeană SKF, care nu numai că și-a închis fabrica dar cere salariaților pe care i-a disponibilizat să ajute la formarea angajaților concurenței din Bulgaria. Aceasta este Europa socială pe care ne dorim? Ei bine, eu nu sunt pentru o astfel de Europa socială. Și o a treia întrebare. Înțeleg foarte bine ce ați spus uh, și obiectivul dumneavoastră de incluziune socială, dar cred că nu putem vorbi despre incluziune socială atâta timp cât nu facem mai multe eforturi în ceea ce privește cercetarea și în ceea ce privește cred, creditele pentru formare în meseriile de mâine, în meseriile de viitor. Și în ceea ce privește microfinanțarea, eu sunt de acord cu poziția comisiei noastre, dar cred că uh, această chestiune a creditului și a uh, băncii centrale europene și Um, asta în ceea ce privește uh, ratele, ratele foarte scăzute sau chiar zero pentru, pentru companiile care își mențin lucrătorii și care mențin salariile sau le cresc sunt foarte, sunt o măsură foarte importantă. În ceea ce privește aceste sugestii, sugestii, aceste propuneri, este aceea de crearea unui fond european pentru ocupare și formare. Vreau să uh, Eh, vreau să vă întreb dacă acest lucru este posibil astăzi ca soluție pentru ieșirea din criză. Děkuji. Paní předsedající, pane ministře, před půl rokem se... mi-am exprimat aici uh, decepția data trecută și probabil că vă aduceți aminte, și anume în fața faptului că președinția suedeză uh, uh, deci decepția față de programul anunțat de președinția suedeză trebuie să constat că temerile mele s-au dovedit justificate. După părerea mea, președinția suedeză nu se va, nu, nu se va înscrie cu litere de aur în istoria președințiilor în acest domeniu. Întrebările pe care am vrut să vi le adresez au fost deja ridicate de ceilalți colegi, nu le voi repeta. Însă am o întrebare de fond și aș vrea să știu părerea dumneavoastră. Se pregătește un acord cu Columbia acord care este criticat de sindicate în aceeași măsură în care a fost criticat și acordul cu Corea de Sud. De la uh, venirea în funcție al noului președinte columbian, care fusese prezentat ca un mare democrat, e bine, de la venirea sa în funcție de președinte, 500 de lideri sindicali au fost asasinați. A fi lider sindical înseamnă în Columbia o uh, pedapsă cu moartea, practic și aș vrea să vă întreb care este opinia dumneavoastră privind tratatul preconizat de Comisia Europeană în ceea ce privește acorduri de liber comerț cu uh, Columbia. Vă mulțumesc! Thank you very much. Let me... Mulțumesc! Permiteți-mi să mă refer uh, pentru început la SKF și cealaltă companie menționată, sigur că nu îmi revine mie obligat misiunea de a clarifica aceste chestiuni, dar probabil că problema se referă mai mult la sistemul fiscal decât la altceva. Atât uh, experiența cât și din domeniul cercetării știm că pe piața muncii uh, și aici există o dinamică specifică care se leagă, bineînțeles, și de cererea uh, de pe, de pe piață în general, pentru că avem nevoie de clienți pentru servicii și produse ca să generăm locuri de muncă. De aceea avem nevoie de o economie care să aibă încredere în viitor, consider eu. De aceea este important ca majoritatea națiunilor industrializate să ia măsuri hotărâte în acest sens pentru stabilizarea încrederii. Apoi, întrebarea de ce încercăm să salvăm uh, bănci și nu anumite întreprinderi economice. Noi nu încercăm să salvăm pe anumiți bancheri în persoană, ci acest uh, sistem sanguin care susține economia până la urmă. Dacă dumneavoastră ați fi Uh, mulțumit cu rezultatul președinției suedeze. M-ar mira acest lucru pentru că nu avem aceleași ambiții politice. Acum, din perspectivă suedeză, suntem al șaselea con- țară ca mărime a contribuției la OIM și se face o permanentă monitorizare a Convenției de bază a Organizației Internaționale a Muncii. Acum, când e vorba despre negocierile din cadrul OMC, uh, sigur că nu revine în competența mea acest lucru. Mulțumesc. Fontanie. Ultima pe lista lor de cuvânt, doamna Verinico Leope Fontanie. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule ministru, aș dori să ridic um, și eu o întrebare deja menționată de uh, Pascual în ceea ce privește persoanele cu handicap în cadrul PPN ne preocupă foarte mult această chestiune și cred că și celelalte grupuri trebuie să știe care este situația în momentul de față cu persoanele cu dizabilități, pentru că acestea au dificultăți dificultăți mult mai mari în a găsi un loc de muncă. Nu știu care este situația în țara dumneavoastră, dar vă pot spune că în Spania administrația uh, are o anumită cotă de locuri de muncă care este prevăzută pentru persoane cu dizabilități. care însă nu este acoperită și va trebui să găsim um, soluții pentru aceste persoane. Există date specifice în ceea ce uh, le privește pe aceste persoane și ce măsuri punctuale se pot, pot lua în cazul lor? Mulțumesc! Uh, merci, Mulțumesc, uh, doamna Lopez Mutanie. Aș vrea să profit de acest schimb de uh, păreri pentru a pune o ultimă întrebare. Ați vorbit în uh, introducerea de mai devreme despre intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona și despre lansarea de către Comisia Europeană a procedurilor de consultare privind strategia euh, uh, în ceea ce privește tratatul de la Lisabona. Dumneavoastră, ce așteptați de la implementarea acestui tratat? Care sunt competențele? mai ales în ceea ce privește serviciile publice. Există niște deschideri posibile, niște piste posibile, vi se pare important ca instituțiile și Consiliul să utilizeze uh, din plin și în ce mod să utilizeze aceste prevederi. Și a doua întrebare se referă la strategia 2020. Am fost destul de surprinsă că ceea ce ar trebui să fie un colegiu uh, și pentru moment este un animal cu un singur cap, președintele Barroso, adică poate să pună în discuție un document care va angaja strategia întregii Uniunii Europene pentru următorii zece ani. Dar poate că mm, Comisia este un animal fără cap care se mișcă în toate direcțiile. Însă, mai serios, întrebarea mea este următoarea. Vorbind despre această strategie, în calitate de ministru suedez, ce veți spune colegilor și partenerilor dumneavoastră din celelalte state membre uh, și în calitatea dumneavoastră de membru al guvernului, deci ce le veți spune pe marginea subiectelor care fac parte din portofoliul dumneavoastră în contextul acestei strategii. Strategia precedentă utiliza cuvântul ocupare și chiar ocupare totală, ocupare de plină. Însă nu am reușit să asigurăm Um, crearea unui maxim de locuri de muncă în Uniunea Europeană, fie că a fost vorba de criză sau nu. În orice caz, în această nouă strategie, mi se pare important să vedem care este situația actuală și să evităm un bilanț atât de dezamăgitor cum a fost cel uh, în urma celor zece ani de uh, tratat de la Lisabona. Și, dincolo de această strategie, care ar fi calendarul util uh, pentru că și aici mă voi adresa uh, expertului în materie socială, fiindcă sunt ministru suedez al afacerilor uh, sociale, deci care este calendarul pentru ca toți partenerii instituționali să poată să se implice pe deplin în această strategie. Pentru că lumea modernă a comunicării ne-a învățat că dacă ne dorim să avem succes, trebuie să fim cât mai inclusivi și această strategie nu trebuie să fie uh, definită de un animal fără cap avem nevoie de niște modalități pentru a asigura dezbaterea și de aceea vă întreb, domnule ministru, cum preconizați fondul și metoda adoptării acestei noi strategii. Uh, probabil că această întrebare depășește puțin mandatul dumneavoastră în cadrul președinției suedeze, dar cum sunteți în fața noastră în calitate de partener și de interlocutor, nu pot să rezist să nu vă pun această ultimă întrebare. No, as a politician, I can talk. Ca politician uh, pot să vă răspund. Permiteți-mi să <clears throat> încep cu întrebarea doamnei Lope Fântanie, care uh, vizează persoanele cu dizabilități. Cred că e vorba de două accente importante. Sunt uh, indivizi care merită să fie incluse, incluși pe piața muncii, la fel ca oricare uh, alta. Vă spuneam povestea cu domnul din scaunul cu rotile. Apoi, pe de altă parte, situația cred că este diferită de la stat membru la stat membru. Suedia, cred că tocmai a încercat să dea un exemplu uh, în acest sens. Uh, anual uh, cheltuim 2 miliarde de euro mm, ca sprijin pentru piața muncii, pentru persoanele cu handicap. Este până la urmă o combinație de metode a metodelor pe care le folosim a mijloacelor pe care le folosim. se vorba de subvenții pe de o parte, apoi de asistență acordată persoanelor și uh, facilitarea locului de muncă pentru a permite astfel accesul persoanelor cu dizabilități. Bineînțeles, uh, există și legislație uh, ceea ce privește pentru eliminarea discriminării și pe de altă parte se încearcă și educarea și stimularea angajatorilor pentru a angaja și persoane cu handicap. Dar realitatea, după cum bine ați menționat, în special în vremuri economice mai grele, <clears throat> iar persoanele cu handicap adesea au mai mult de suferit, din păcate. Vă spuneam că avem nevoie de uh, fiecare persoană aptă de muncă Și cred că în ceea ce privește persoanele cu dizabilități, nu știm să le utilizăm uh, pe deplin resursele. Și cred că trebuie să continuăm să le îmbunătățim accesul la piața muncii. Știu că fiecare stat membru din Uniune, dar și din restul lumii, se confruntă cu această problemă antidiscriminării, a informării corecte, prezentării de modele și, bineînțeles, și niște măsuri adiacente precum subvenții directe. Acum, în ceea ce privește întrebarea mai interesantă a doamnei Beres, aș spune că venind dintr-o țară în care încercăm să ne mândrim cu un bun dialog social, cred că este de importanță vitală să existe un calendar care să implice mulți factori, cât se poate de mult, mulți pentru a ajunge la un acord, poate nu în proporție de 100% în ceea ce privește agenda la Lisabona, dar pentru a ne asigura că măsurile viitoare sunt uh, cele care se impun. Sigur că uh, ne uh, preocupă atât uh, situația actuală în care nu există până la urmă o comisie europeană în funcție. Uneori avem senzația că uh, avem uh, misiunea de a schimba motorul unui avion în timp ce acesta se află în zbor. Dar uh, am primit uh, asigurări că se va trece, se, se vor face pași importanți pentru a continua agenda post-Lisabona și sperăm că ștafeta va fi preluată de președinția spaniolă. Uh, Oare e suficient? Uh, aș spune că nu. În mod normal, agenda post-Lisabona ar fi fost o chestiune de discutat la summitul din aprilie. Acum a fost amânat pe iunie. Și trebuie să existe un dialog cu toți uh, factorii interesați. Eu cred de asemenea că politica de integrare este uh, crucială și anume de a oferi mai multor persoane acces pe piața muncii și să ne asigurăm de asemenea că cei care rămân fără loc de muncă în timpul crizei nu sunt lăsați în urmă Și până la urmă revin la cele două puncte menționate inițial, activarea forței de muncă, menținerea contactului cu piața, muncă, piața muncii. Însă avem nevoie, bineînțeles, și de sprijinul uh, celorlalte sisteme adiacente, de fiscalitate, de asigurări sociale și așa mai departe. Am înțeles înțeles că nu sunteți mulțumită de situația instituțională, nici eu uh, nu pot face mare lucru în acest sens, dar uh, să sperăm că vom avea în curând instituții eficiente care să se poată ocupa de continuarea acestui proces. Iar în ceea ce privește Lisabona și serviciile publice, intervine doamna președinte? Da, cred că Comisia ar trebui să își asume rolul de lider în această privință și permiteți-mi să nu detaliez acest subiect. Foarte bine, atunci puteți să spuneți uh, succesorului dumneavoastră că Parlamentul European îl uh, va întreba uh, detalii pe această problemă. Mulțumesc, domnule ministru. Nu ați terminat însă discuția cu noi pentru că trebuie să ajungem la un acord uh, în ceea ce privește uh, măsurile de microfinanțare, însă uh, vă urăm succes la dezbaterile cu Coreper mâine, sperând că ceea ce din punctul de vedere al Parlamentului European pare rezonabil va avea câștig de cauză. Mulțumesc! Ehm, chers collègues, comme nous... Dragi colegi, cum uh, nu vom uh, cum nu am uh, făcut comunicările președintei, vom reveni la ele acum. Aș dori să reamintesc membrilor că raportul privind vizita unor membri ai Comisiei la Bilbao unde au discutat cu Agenția Europeană pentru Securitate, Sănătate și Muncă, a fost distribuit membrilor. De asemenea, o delegație a comisiei noastre s-a deplasat la, în Spania pe 12 și 13 noiembrie și raportul acestei delegații va fost de asemenea ă, transmis. Trebuie să subliniez că în cadrul acestei delegații, pe lângă uh, viitoarea președinție spaniolă, pe care vom avea ocazia să o întâlnim aici, în discuțiile noastre din luna ianuarie, au fost evidențiate mai multe puncte tari și cred că vom avea ocazia să revenim asupra lor. În primul rând, s-a vorbit despre miza calendarului de adoptare a strategiei 2020 și cred că discuțiile au fost utile pentru a arăta că adoptarea în cadrul Consiliului European poate ridica probleme. Fără a intra în detalii, câteva aspecte care au fost subliniate și care pot fi utile. Ei bine, inițiativa președinției spaniole și reflexiile angajate pe marginea dificultății lucrătorilor independenți uh, într-un moment de scădere a activităților economice și într-o țară unde, în mod evident, o mare parte din uh, forțele de producție se află în mâinile lucrătorilor independenți care nu beneficiază de mecanismele de protecție socială și care, totuși, depind de lanțul producției. Iată reflexiile angajate în această țară uh, și care cred că ne vor interesa. S-a pus accentul pe mizele de nediscriminare, de participare a femeilor pe piața muncii. Iată niște subiecte care pot fi interesante pentru membrii comisiei noastre. Și au avut loc multe discuții și despre mizele pieței muncii în legătură cu activitățile de și cu ne relansarea activităților de creditare din partea uh, băncilor și care ar fi consecințele pentru piața muncii. Iată aspectele care trebuie reținute din această vizită și vă invit să citiți uh, raportul complet care v-a fost transmis. Și un ultim punct pe care doream să vi-l prezint în ceea ce privește mobilizarea fondului de ajustare la globalizare în cazul lucrătorilor olandezi, austrieci și suedezi, a fost implementată o procedură scrisă între membrii grupului de uh, lucru. Aceasta a fost validată și transmisă raportorului de la Comisia uh, pentru Buget, domnul Berger. Am terminat cu uh, comunicările președintei. Vreau să semnalez prezența printre noi a trei tinere studente de la masteratul Universității din Paris, Sorbona, pe probleme europene. Le urez bun venit la lucrările noastre. Și ajungem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Uh, nu îmi cer scuze, punctul 5 și așa cum am stabilit în momentul adoptării ordinii de zi, din păcate, în absența raportoarei, vom deschide un prim schimb de opinii în ceea ce privește amendamentele și la următoarea reuniune din 26 ianuarie vom avea un al doilea schimb de păreri în prezența mm, uh, raportoare și vom fi constrânși să votăm a doua zi pe 27 ianuarie, dat fiind calendarul fixat de uh, Comisia pe fond, și anume Comisia FAM, ei bine, având în vedere acest calendar, deci cred că este util să avem acest prim schimb de uh, opinii pentru a vedea care sunt uh, ideile și care este ambianța din fiecare grup și apoi să comunicăm aceste aspecte raportoarei pentru ca ea să poată să lucreze în continuare. În absența doamnei Rovana Plumb, cred că domnul Ludvigson este cel care va prezenta uh,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 pe care le avem ca schimbul de opinii de astăzi să fie consemnat uh, în scris pentru a-l putea transmite raportoarei. Mulțumesc foarte mult, doamna Gruni. Mulțumesc, doamna președinte. Sunt puțin dezamăgită că raportarea nu este prezentă pentru prezentarea de astăzi. Mi se pare destul de dificil pentru lucrările noastre. Aș fi dorit însă să reamintesc că directiva se referă la femei, înainte de toate, și tot ce privește bărbații, chiar dacă vom putea vorbi despre aceste aspecte în viitor, uh, e bine, cred că trebuie să rămânem la subiectul femeilor și um, toate amendamentele legate de concediul de paternitate în paralel cu concediul de maternitate mm, cred că sunt puțin uh, premature. În ceea ce privește perioada concediului de maternitate, durata pentru noi este de 18 săptămâni. Mi se pare o durată echilibrată care nu Uh, frânează uh, păstrarea locului de muncă pentru femei și îmbunătățește situația existentă într-o mare parte din statele membre. În ceea ce privește această perioadă a concediului de maternitate, uh, credem că femeile sunt cele care trebuie să aleagă în funcție de Uh, de preferință înainte sau după, după naștere, cred că trebuie să le lăsăm această libertate de alegere, iar amendamentele privind concediul de paternitate, nu vreau să mă repet, dar pentru noi uh, ies din subiect, uh, concediul de paternitate va intra într-o altă directivă despre care ne-a vorbit ministrul um, suedez, deci cred că e vorba de un alt domeniu aici. În ceea ce privește salarizarea în timpul concediului de maternitate, eu susțin propunerea Comisiei Europene care preconizează principiul de subsidiaritate. Comisia prevede totuși principiul acordării unui salariu lunar complet care era perceput de uh, femeia respectivă înainte de uh, concediul de maternitate, în orice caz, această sumă nu trebuie să fie mai mică decât alocațiile în caz de boală. Sunt destul de favorabilă acestei idei deci în caz de mm, concediu pe motive medicale. Însă problema este cine va plăti, fie statele membre, fie uh, angajatorii. Uh, cred că aici previziunile sunt destul, uh, prevederile, îmi scuze, sunt destul de constrângătoare și cred că statele membre sunt cele care trebuie să decidă. În ce privește perioada de notificare a uh, perioadei de concediu, cred că trei luni maxim înainte de concediul de maternitate este o perioadă bună. Uh, includerea lucrătorilor independenți în, lucrătoarelor independente în directivă. Aici cred că trebuie să lăsăm acest aspect pentru o altă directivă care va trata exact acest subiect al lucrătorilor independenți și va include și femeile însărcinate și care alăptează. În ceea ce privește prevederile legate de uh, sarcină și aici cred că statele membre trebuie să decidă în ceea ce privește recunoașterea depresiei postpartum um, ca o boală. Eu nu susțin această recunoaștere din punctul de vedere al uh, concediului de maternitate. Uh, aici uh, cred că trebuie să uh, lăsăm uh, domeniul medical și cel al protecției sociale să decidă. în ce privește ideea de muncă efectivă în timpul de maternitate, mi se pare un lucru esențial. Nu sunt în favoarea ideii de alăptare obligatorie până la 2 ani, iar și aici este o alegere personală și uneori nici măcar nu este alegerea femeilor, pentru că unele dintre ele nici nu pot să alăpteze și cred că nu trebuie să sistematizăm prea mult aici lucrurile. În ceea ce privește adopțiile și uh, mamele de înlocuire, cred că este un subiect dificil aici și trebuie să lăsăm statele membre să decidă singure în aceste cazuri. Sunt în favoarea unui prag minim de alocații suplimentare pentru mamele care au în grijă um, uh, copii cu handicap, cât și în cazul nașterilor multiple. Și aici sunt în favoarea amendamentelor care au fost propuse. Mulțumesc. Mulțumesc. Doamna Cornelison. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamna președinte. În aceste dimineață am discutat acest raport și în Comisia pentru Drepturile Femeilor. Am, am Doamna Plumb a putut participa la Comisia a, a FAM și din fericire am reușit să îi ascultăm expunerea. Eu Sper că avizul elaborat de de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă va sprijini și linia adoptată de doamne Estrela. Important este, în orice caz, ca durata concediului de maternitate să crească. Noi am dorit o majorare la 24 de săptămâni, pentru că este singura perioadă de timp care are un motiv obiectiv. Este și mm, recomandarea Organizației Mondiale pentru Sănătate pentru că coincide cu perioada recomandată de alăptare a unui bebeluș. Un alt aspect se referă și la concediul de paternitate de două săptămâni. Este până la urmă vorba și de o distribuire a sarcinilor în ceea ce privește îngrijirea copilului și tații au nevoie în special în primele săptămâni de după naștere de o perioadă de acomodare. În, o perioadă în care înveți să, cum se schimbă scutecele bebelușului, cum să reacționeze atunci când plânge. Până la urmă înveți cum să-l îngrijești. Dacă doar mama se ocupă de acest lucru, atunci se creează de la bun început un model care o schemă care are șanse mari să rămână așa, care toată îngrijirea îi revine mamei, iar tatăl se simte exclus. De aceea este important ca aceste prime săptămâni uh, să poată fi parcurse împreună de către părinți. Apoi, uh, câteva amendamente din partea PPE m-au surprins a fost unul care specifică că o, un concediu mai lung ar ar diminua șansele femeilor de a reveni pe piața muncii. Eu cred că lucrurile stau exact invers. Poate că ar trebui să verificăm, să vedem care este realitatea până la urmă un alt aspect, orice concediu mai lung care nu are în vedere sănătatea mamei nu este necesar, dar vizează, bineînțeles, copilul. Și, bineînțeles, timpul necesar pentru a alăpta un copil dacă o mamă își dorește acest uh, lucru, pentru că, bineînțeles, nimeni nu ar trebui forțat să alăpteze. Ce m-a surprins este că exact în amendament cu privire la concediul medical, în momentul de față concediu de maternitate începe cu patru săptămâni înainte de data nașterii, care apoi se, perioada care se deduce din uh, perioada totală de concediu de maternitate. Acum, dacă în ultimele patru săptămâni uh, ești într-o situație în care um, ești de concediu medical înainte de nas, naștere, n-ar avea niciun sens să, uh, să forțezi respectivele femei să se întoarcă mai repede la Serviciu. Merci beaucoup. Um... Mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul. Dacă îmi permiteți, dau cuvântul doamnei Figueiredo, pentru că trebuie să plece. După, după care domnul Pupachis. Doamna Figueiredo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și eu o să fiu succintă. Pentru că, așa cum s-a spus, uh, am avut deja această discuție în nenumărate rânduri la Comisia FEM și aici, la Comisia pentru Ocupare. Și uh, știți foarte bine care este poziția grupului de stânga uh, grupul stângii europene. Noi sunt de acord cu poziția doamnei Estrela din mandatul trecut și ne menținem această poziție. Bineînțeles, încercăm să consolidăm și să îmbunătățim unele aspecte care au fost menționate și aici. Iată deci și propunerile pe care le-am înaintat. Este foarte important din trei puncte de vedere cruciale. În primul rând este vorba de garantarea drepturilor femeilor, a, a mamelor, Aș, în acest fel uh, se garantează, trebuie să se garanteze și taților concediul de paternitate, fiindcă doar așa vom uh, stabili uh, condiții de echilibru, de, împăr- de împărtășire, de împărțire a sarcinilor, a, a eforturilor și a muncii. Bineînțeles, doar așa reușim să garantăm faptul că femeile uh, în afară de, de timpul pe care din motive de sănătate uh, au nevoie, de timpul pe care au nevoie perioada de recuperare, în afară de acest timp, uh, copilul este răspunderea ambilor părinți și uh, toate aceste măsuri sunt în avantajul uh, ambilor părinți și în avantajul copilului, bineînțeles, care beneficiază de prezența ambilor părinți. Trebuie să se țină cont de acest lucru. În al doilea rând, noi spunem întotdeauna când vorbim despre, uh, despre situația demografică, despre necesitatea de a crește rata natalității. Dar aici, când vine vorba despre îmbunătățirea condițiilor în ceea ce privește concediul de maternitate și paternitate, ei bine, um, nu trebuie decât să dăm salariu 100% pentru uh, această perioadă, dar se vorbește despre tot felul de piedici. Eu cred că paternitatea și maternitatea ar trebui să fie considerate valori fundamentale ale societății noastre și în acest sens nu, nu, nu e prea mult dacă cerem ca aceste concedii să fie rambursate 100%. Și închei spunând uh, că este foarte important să înregistrăm progres în ceea ce privește directiva pe care o avem la dispoziție și care Uh, și uh, asta pentru că de ani de zile avem nevoie să planificăm mai bine lucrurile pentru un viitor mai bun. Iată despre ce este vorba aici și cred că PPE-ul trebuie, ar trebui să își revizuiască puțin poziția. Vă mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și domnului Poupakis că i-a uh, dat întâietate doamnei Figuereda. Uh, domnul Poupakis are cuvântul acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este foarte important să ne sporim eforturile și ca și în practică această îmbinare a vieții profesionale și familiale să fie posibilă. E de asemenea important să crească natalitatea în Europa, și dar uh, în același timp vrem să facem ceva și pentru uh, situația economică. Am uh, propus câteva amendamente vis-a-vis -vis de această directivă care în esență se referă la existența unor norme minime să introducă un sistem de lucru flexibil și ca să existe posibilitatea unui concediu de maternitate care să poată fi luat și înainte de naștere. Sunt, există diferite studii uh, care arată cât de important este acest lucru pentru sănătatea copilului, astfel încât nimeni să nu fie forțat să lucreze până în ultimul moment. Cred că mai există și un necesar de armonizare pentru a ne asigura că există un tratament uh, egal și pentru femeile care lucrează. Și atunci când există o, o relație de muncă, sarcina probei revine angajatorului. De asemenea, se impune și în continuare oferirea unei protecții și atunci când este vorba de cazul în instanță, de protejarea martorilor și în acest sens am înaintat câteva amendamente. Eh, Mulțumesc, doamna Edith Bauer. Szépen elnök asszony amellett, hogy ez egy régóta... Mulțumesc! Această chestiune a așteptat să fie tratată de noi, iar directiva conține și câteva elemente foarte bune Însă există și câteva elemente care nu pot fi incluse în uh, sfera de cuprindere a acestei directive a securității și sănătății la locul de muncă. Cu siguranță, cel mai dezbătut element uh, al acestui aspect, uh, care poate crea probleme severe pe termen lung, sunt acele chestiuni care sunt greu de implementat. Comisia Uh, însă aș spune că, așa cum este prezentată propunerea, va fi dificil de implementat. Permiteți-mi să comentez asupra unui număr de chestiuni. Concediu de paternitate sau concediu Sper să nu se înțeleagă a fi o chestiune obligatorie. Eu cred că problema concediului de paternitate nu ar trebui inclusă în această directivă, ci ar trebui să așteptăm ca și Comisia să vină cu o directivă separată în acest sens. iar aceste lucruri ar trebui să fie dezbătute și de partenerii uh, sociali în extenso. De aceea nu se impune includerea <clears throat> lor aici. Apoi un alt aspect care nu poate fi susținut este următorul. Nu cred că un angajator uh, ar trebui să fie în postura de a evalua capacitatea de reproducție eu cred că acest uh, lucru ar uh, fi o povară pentru angajatori. Ar trebui să mai includem și o inițiativă pentru a transmite un semnal statelor membre în a crea instituții speciale pentru a se ocupa de copii. Eu cred că de asemenea acest lucru nu ar nu și are locul în această directivă. Acum, raportoarea face referire și la alte inițiative sociale care cred că își găsesc locul aici pentru că fac parte din domeniul egalității de șanse. Și ar trebui luate toate măsurile care să uh, facă posibil accesul sau revenirea pe piața muncii. Doamna Nadia Ir și apoi domnul Thomas Mann. Danke, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. Aș dori să mă refer la mai multe subiecte. În primul rând, concediul de paternitate, care tocmai s-a discutat. Nu știu dacă este important să fie inclus în această directivă, dar cred că dacă uh, se va include aici, acest uh, concediu trebuie să fie benevol și suplimentar pentru că este până la urmă uh, vorba, în primul rând, de protecția sănătății mamei după naștere. Pe de altă parte, sunt de acord cu colegii care spun că și taților trebuie să le oferim posibilitatea cât se poate de vreme să participe la îngrijirea copilului și de la construirea unui contact. Dar dacă se dorește acest lucru, trebuie să fie pe bază voluntarul. Apoi celelalte amendamente care uh, se referă la diferite situații speciale, cum ar fi uh, naștere multiplă și așa mai departe, detalii. Cred că acest lucru ar trebui să revină statelor membre, pentru că acestea știu care este situația la fața locului și modalitățile de care dispun pentru a sprijini astfel de cazuri. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea, cred că important este să facem diferențiere între diferitele uh, tipuri de meserii, în funcție de care, sigur, o femeie poate decide până când dorește să lucreze. Și aici pledez pentru posibilitatea de a opta a femeilor. Eu cred că înainte de naștere nu ar trebui să um, stabili niciun fel de regulă pentru că meseriile sunt foarte diferite. O altă chestiune s-a referit la numărul de săptămâni. Se vorba de 14, s-a, s-au sugerat 18 sau 20. Eu cred că până la urmă trebuie avut în vedere contextul. Faptul că astăzi situația este diferită de acum 20 de ani. Multe nu mai beneficiază de sprijinul uh, mamei pentru că nu mai există uh, familia extinsă neapărat în, același, în aceeași localitate. De aceea, cred că o prelungire a perioadei de concediu de maternitate uh, Uh, este de salutat și 18 săptămâni ar fi o perioadă corespunzătoare. Ce mă interesează însă și mai mult este partea salarizării. Propunerea comisiei menționează 100% uh, și respectiv uh, <clears throat> ca, ca plafon minim um, ajutorul social. Eu cred că este o propunere care poate fi acceptată de toată lumea. Amendamentul 86 a domnului Castler menționează în detaliu posibilitatea ca toate statele membre să își stabilească plafoane minime. Cred că acesta ar constitui un pericol. O femeie care este în concediu de maternitate nu are voie să fie mai prost tratată decât o femeie care se află în concediu medical. Ar fi și un semnal greșit către tinere și ar fi, pe lângă acesta, și discriminatoriu. Oricum, femeile câștigă mai puțin în realitate. De aceea Cred că plafonul minim ar trebui să fie, să fie valoarea plătită de salariul care se plătește în timpul concediului medical. Eu aș prefera, de exemplu, să am concediul 18 săptămâni să fiu plătită 100% și nu 20 sau 24 să fiu plătită mai puțin. În acest sens va trebui să vedem ce putem negocia cu Consiliul. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președintă. Aș susține eu și eu uh, cele menționate de antevorbitoarea mea. Cred că un aspect este foarte necesar Principiul de subsidiaritate trebuie să fie respectat cu consecvență și avem nevoie de reglementări care să fie voluntare. Însă, uh, opțiuni voluntare se pot face doar atunci când ești conștient de existența unor posibilități. Sunt uh, situații în care acum este de la sine înțeles ar, ca bărbații să contribuie la creșterea copilului. Nu putem spune acum că vrem să mai introducem și concediul de paternitate în această directivă care vizează sănătatea femei. Președinția suedeză a, ne-a tras atenția asupra faptului că ar fi o mare greșeală să includem în același raport toate chestiunile. Cred că este mult mai bine să facem o distinție foarte clară pentru a putea reglementa în detaliu. În multe chestiuni uh, pot fi de acord cu cele spuse. În amendamentul meu 52, de exemplu, spun uh, că este necesar ca femeile să se poată întoarce pe piața muncii fără probleme și că trebuie să existe și capacități de îngrijire a copiilor. Și anume, capacități de îngrijire a copiilor care uh, să poată fi și finanțabile. Pentru că nu există această posibilitate în toate statele membre. Și de asemenea trebuie să avem grijă să, ca femeile să nu fie discriminate pe piața muncii, așa cum atragea pe bună dreptate atenția doamna Hirsch. Sigur că competența noastră principală este securitatea și sănătatea la locul de muncă. Dacă încercăm să extindem sfera acestui raport, păi, șansele de realizare uh, practic uh, se scad. Cred că am putea să preluăm amendamentul 106 a domnului Karsler și în acest caz uh, ar trebui făcută o distinție clară și iar subsidiaritatea trebuie respectată, așa cum am atras atenția și în amendamentele mele 116 și 123 și apoi spun că este importantă și experiența statelor membre. Acum, Există uh, și de, diferite servicii ale uh, statului care deja sunt uh, au o misiune o competențe în domenii prea diferite și dacă le mai transferăm și această sarcină, cred că ar fi prea mult. Așadar, rolul nostru este acela că ceea ce, ca ceea ce decidem noi să fie și realizabil în uh, statele membre, și să se poată apela la infrastructura care există. Mă tem că în momentul de față opiniile noastre sunt foarte divergente, dar mai avem timp să avem un dialog, eventual și trialog, și să avem, ajungem la un numitor comun. Și, sigur, uneori problema este și calitatea traducerii amendamentelor. Eu sunt dispus să ajungem la un compromis între diferitele grupuri politice, pentru că în momentul de față viziunile noastre sunt mult prea divergente. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult, domnul Sergi Conferati. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred că a venit momentul să modificăm uh, directiva precedentă. Asta și pentru, datorită faptului că lumea din jurul nostru s-a mișcat mult prea repede în timp ce legiuitorul a stat pe loc. Cred că noile măsuri ar trebui să se concentreze asupra unui număr de două teme specifice care au fost deja menționate de alți colegi, și anume în primul rând, prelungirea concediului, concediului plătit. Se spune de unii colegi că acest lucru ar descuraja uh, ocuparea femeilor. Dar situația nu este cea reală, nu este ceea ce se reflectă în uh, realitate. În țara mea, în care există norme, din fericire pentru noi, suficient de avansate, ocuparea femeilor este mai ridicată și asta datorită faptului că aceste norme se și aplică. Așadar, o normă clar în acest sens favorizează creșterea ocupării femeilor. În uh, discuția cu ministrul muncii suedez spuneam cât este de important să facilităm extinderea pieței muncii. Acest lucru se poate face doar dacă, pe de o parte, există măsuri care vizează uh, oferirea de șanse egale pentru femei, atunci când condițiile de care beneficiază acestea sunt inferioare, dar în același timp să nu se nege nici drepturile bărbaților. De aceea, cred că un lucru bun ar fi și introducerea concediului de paternitate. Nu cred că trebuie mutat acest aspect în cadrul altei directive, care, de exemplu, cum s-a spus, directiva cu privire la concediul parental. Pentru că nu vorbim de funcția părinților într-o perioadă mai lungă de timp. Vorbim de primele luni de viață. Și orice pediatru sau psiholog vă pot explica, pentru că a intrat în practica curentă, că e e foarte important pentru copil, pentru bebeluș, uh, relația cu tatăl. De aceea avem nevoie și de instrumente care să permită tatălui să fie uh, la capul bebelușului în primele săptămâni. De aceea ar trebui să încercăm să îmbinăm aceste exigențe și cu nevoile bebelușului. De aceea tații trebuie să aibă și ei dreptul la concediu de paternitate. Acum, acest lucru este important și din perspectiva calității relațiilor care trebuie să existe între bebeluși și părinți. Văd că nu mai există nicio cerere. Și on souhaite intervenir? Văd că nu mai dorește nimeni să ia cuvântul. Reprezentantul comisiei, reprezentantul comisiei, domnul Șot. Nu, nu dai să mai las Foarte bine, atunci... În acest caz, domnul Ludvigson, iată că v-am pronunțat corect numele, Nu e deloc ușor numele meu. Bun, felicitări. Aș dori să Mulțumesc uh, celor care au luat cuvântul în cadrul acestei dezbateri pentru contribuțiile lor și pentru um, um, amendamente, pentru modificările propuse pe care le vom transmite mai departe și sperăm să avem o dezbatere din nou unde să ajungem la o hotărâre comună, la cât mai multe hotărâri comune cu putință. Să sperăm că vom reuși să găsim soluții la problemele semnalate. Până la urmă, acesta este un efort comun. În ceea ce privește rolul femeilor la locul de muncă, aceasta este o chestiune foarte importantă care pe viitor va căpăta din ce în ce mai importanță. Iată de ce este crucial ca femeile să participe în câmpul muncii. Vreau să îmi cer scuze în numele doamnei raportoare pentru că uh, este absentă astăzi. Doamna raportor uh, a trebuit uh, din motive imperioase să se toarcă acasă, dar sperăm să ajungem la cât la un compromis cât mai vast, pentru că este un subiect atât de important. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Faceți exact uh, slujba unui raportor. Va, va, va trebui să dați raportul, doamnei raportor, privind discuțiile noastre. Iată, deci... Uh, aici s-au propus foarte multe soluții posibile, un spectru foarte larg al acestora. Este foarte important să se ia notă de tot ce s-a discutat astăzi, dar fiindcă vom avea următorul schimb de păreri, dar în acel moment compromisul va trebui să fie pus la punct în cea mai, mai mare parte prin întâlniri bilaterale, trilaterale. Uh, săptămânile de plenare de la Strasbourg sunt întotdeauna foarte folositoare pentru acest lucru și pe data de 26 ianuarie vom avea urmă, următorul schimb de păreri privind amendamentele depuse în prezența doamnei raportor și a doua zi vom vota pe 27 ianuarie. Iată, deci am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Și vă propun acum uh, să trecem mai departe la punctul 6 de pe ordinea de zi. Este vorba despre uh, Uh, și aici um, ajungem la audierea pe care o doream, o doream noi în ceea ce privește raportul doamnei Bauer. E vorba de organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectuează activități mobile de transport rutier. Înainte de a da cuvântul doamnei uh, raportoare, pentru a ne prezenta această audiere, aș dori să vă reamintesc că uh, Vă rog frumos să, să puneți capăt conversațiilor private. Așa cum um, ne-am dorit, um, a fost sesizat uh, serviciul uh, nostru juridic în ceea ce privește condițiile de aplicare ale dreptului existent, legislației existente și ieri am primis avizul Consiliului uh, Juridic al Parlamentului European care confirmă includerea automată a lucrătorilor independenți în sfera de aplicare a directivei 2002-15 eh, CEE și asta începând eh, din 23 martie 2009. Vă rog frumos, îi rog pe cei care uh, au conversații private să le, să le țină afară din sală, pentru că există această rumoare permanentă, zgomot de fond uh, Uh, absolut insuportabil. În avizul său, serviciul juridic subliniază uh, voința explicită a, legislatorului a legiuitorului exprimat la al doilea alineat al uh, articolului 2, care ține de sfera de aplicare, în favoarea acestei includeri. Serviciul juridic, în egală măsură, reamintește faptul că șoferii independenți, așa cum sunt ei definiți la articolul 3.f punctul F din Uh, directiva 2002-15 CE, intră în sfera de aplicare a acestei directive și începând uh, cu data de 23 martie 2009, aceștia sunt supuși uh, dispozițiilor acestui act normativ atâta timp cât directiva nu va, nu va suferi modificări privind acest punct. Serviciul juridic indică în egală măsură faptul că uh, Uh, expresia prezentă a directivă se aplică nu reprezintă o intenție de program, ci are un caracter obligatoriu necondiționat. În ceea ce privește uh, istoria, ni se reamintește că jurisprudența Curții Europene de Justiție în ceea ce privește directiva în cauză 2015 uh, CEE deci în cadrul acestei directive este limpede că căile de atac ale Spaniei și Finlandei nu ar fi putut fi primite dacă includerea Uh, includerea șoferilor independenți în sfera de aplicare ar fi fost condiționată de o modificare a acesteia. În cele din urmă, să nu uităm că două state membre, Marea Britanie și Italia, au prevăzut deja în legislația națională aplicarea uh, aplicarea acestei directive pentru șoferii independenți, începând cu data de 23 martie, este un lucru foarte important în ceea ce privește um, acest schimb de păreri pe care vom avea acum, dar înainte de a da cuvântul invitaților noștri, cărora le mulțumesc pentru prezență, trebuie să știm că o să organizăm această audiere pe două părți. Prima parte unde nu trebuie să uh, intervenim uh, este a partenerilor sociali și a doua parte în ceea ce privește mizele și uh, partea logistică. Înainte o să-i dau cuvântul doamnei, doamnei Bauer pentru a vedea cum uh, dorește să intervină în dezbaterea noastră și ce întrebări are pentru interlocutorii noștri. Doamna Bauer, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Nu este prima oară când discutăm această chestiune, bineînțeles. Este limpede pentru noi toți că patru chestiuni mai trebuie încă discutate. În ceea ce privește primele trei puncte, s-ar putea să găsim o soluție, iar al patrulea este încă în discuții, fiind o chestiune foarte delicată, iar Parlamentul este uh, și el ar păreri împărțite. În ceea ce privește munca de noapte, aici lucrurile trebuie să devină mai clare și dacă am putea aduce aici clarificări, ar fi foarte bine. Ar trebui să hotărâm care este perioada de timp la care se aplică acest termen muncă de noapte. Actuala directivă se referă doar la câteva minute de muncă uh, pe timp de noapte. Aceasta poate fi calificată de muncă de noapte, dar noi trebuie să ajungem la un acord privind ce înseamnă muncă de noapte. Propunerea la ora actuală este de este pentru o perioadă de două ore, aceasta este propunerea care se face Consiliului, care se discută la Consiliu acum. Încă o chestiune unde putem ajunge la un compromis o reprezintă punerea în aplicare a a um, legislației actelor normative. Aici nu uh, știu dacă această legislație poate fi pusă în aplicare. Cum putem să ne ocupăm noi de aplicarea legii, mai ales uh, uh, mai ales în ceea ce privește timpul de lucru, care poate ține de diverse perioade ale, ale zilei. Mie mi se pare că, în primul rând, trebuie ca această chestiune să fie rezolvată la nivel național uh, la nivel național uh, trebuie să se aplice legislația și uh, trebuie să se aplice regulamentele existente la nivel intern. În afară de acest lucru, bineînțeles, este evident uh, este evidentă nevoia de a exista o cooperare între autoritățile de aplicare a legii. O a treia chestiune o reprezintă um, lucrătorii care sunt forțați să fie uh, angajați independenți. Se dorește o definiție mai clară a angajaților independenți și aici se omite cuvântul forțat din formularea actuală. Eu uh, sunt pentru această strategie uh, din experiența mea personală am învățat că dacă dacă directiva este aplicată de statele membre într-o situație specială. De pildă, în Ungaria, când s-a încercat armonizarea uh, regulamentelor și directivelor, ne-am uh, întâmpinat, am întâmpinat uh, greutăți, fiindcă um, am, uh, fiindcă anumit anumiți miniștri reformiști cereau ca asistentele din spitale să fie considerate angajați independenți. Adesea, șoferii sunt obligați să devină șoferi uh, independenți, dar acesta se pare că tinde să devină, să devină fenomen general, să se generalizeze la, pe piața muncii. Eu sunt de părere că ar trebui să cerem Comisiei Europene să efectueze un studiu care să evalueze situația pe piața muncii. Haideți să vedem la nivel european uh, ce directive și ce regulamente sunt aplicabile aici. În ceea ce privește acest raport, am găsit foarte multe exemple pozitive și aș dori să cer uh, experților noștri să își dea cu părerea cum uh, putem să verificăm acești falși angajați lucrători independenți. Uh, chestiunea care se, întrebarea care se pune acum este ce facem cu cu um, conducătorii auto independenți sau falși uh, șoferi independenți, dacă aceștia sunt lăsați deoparte și dacă raportul este, ref, este respins, iar directiva actuală va rămâne în vigoare, vor uh, fi uh, demarate 25 de proceduri pe, pentru încălcare. Iată, aș dori să întreb pe invitații noștri care sunt aspectele pozitive și negative ale uh, unei astfel de situații în care uh, dacă, dacă s-ar aplica acest lucru sau nu uh, conducătorilor independenți. Mulțumesc foarte mult, stimați invitații, ați auzit care sunt întrebările domnei raportor, raportor. Vă propun să facem așa cum am sugerat mai devreme și anume mai întâi să uh, îi dăm cuvântul domnului Roberto Pario, președintele Asociației Transportatorilor Europeni și apoi domnului uh, Marco Digio, care este delegată de la uh, Uniunea Europeană a Transportorilor Rutieri. Uh, ne bucurăm că avem doi invitați alături de noi în această parte a dezbaterii noastre. Vă propun acum să luați cuvântul fiecare cam 10 minute, după care vom avea dezbaterea cu parlamentarii și apoi uh, vom avea a treia parte a acestei dezbateri. Dacă nu există obiecții, o să urm, urmez această ordine. Domnul Roberto Parigio are cuvântul. Aveți cuvântul 10 minute. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor. Parlamentar, Vă mulțumesc că ne dați ocazia să ne exprimăm. O să fac un mic rezumat al documentului care vă va fi pus la dispoziție după prezentarea mea uh, dat fiind timpul care mi-a fost alocat. Acum șapte ani, directiva 2015 15 a fost adoptată. Obiectivul său era de a reglementa timpul de lucru al personalului mobil din activitățile de transport. În acea perioadă, legiuitorul european considera că era nevoie să se definească niște exigențe minimale în ceea ce privește timpul de lucru al conducătorilor auto. Articolul 1 spunea că trebuie îmbunătățită protecția, și securitatea, protecția securității și sănătății um, lucrătorilor um, mobili din sectorul rutier și de a încuraja concurența. după șapte ani, legiuitorul și-a schimbat părerea. Propunerea actuală pune în uh, pericol lucrătorii din axele rutiere. Într-adevăr, regulamentul um, din 2006 este insuficient pentru a garanta securitatea um, pe drumurile europene. Cum condusul este principala activitate a conducătorilor auto, Președinta îl roagă pe uh, vorbitor să se exprime puțin mai lent uh, pentru uh, interpreți. Prin această întrerupere ați pierdut o secundă, dar vă rog să citiți mai lent. Deci, cum condusul este principala activitatea conducătorilor, această auto, această activitate este uh, Uh, reglementată de către um, regulamentul privind timpul de conducere și timpul de uh, odihnă. Condusul este principala activitate a conducătorilor auto care acoperă distanțe lungi, dar acest lucru nu se uh, regăsește și în sectorul distribuției sau de livrare a uh, mărfurilor și nici în sectorul uh, curier expres în activitățile legate de încărcare și descărcare, timpul consacrat clienților absorbe cea mai mare parte din timpul de lucru al conducătorilor auto. Conform propunerii actuale a Comisiei Europene, conducătorii autoprofesioniști independenți ar avea la dispoziție până la 15 ore pe zi pentru a realiza toate aceste activități și nu trebuie să respecte decât timpul de condus maxim. În plus, conducătorii auto independenți care conduc vehicule mai mici de uh, 3,5 tone nu uh, vor avea un timp limită de condus și de uh, odihnă pentru că uh, aceste reglementări nu se aplică și vehiculelor de mai puțin de 3,5 tone. Astăzi, conducătorii salariați pot să lucreze, adică să conducă, să încarce, să descarce și să facă toate celelalte activități din directivă, timp de 48 de ore pe săptămână, uh, cu un maxim de 60 de ore, pe o perioadă de 4 luni, iar media lor uh, de lucru pe zi nu trebuie să depășească 48 de ore. Un salariat care conduce astăzi 56 de ore pe săptămână poate să consacre 4 ore celorlalte activități. Dacă refacem acest calcul pentru un conducător auto independent, acesta poate să conducă 56 de ore pe săptămână și să aibă 30 de ore pe săptămână de alte activități. În fiecare săptămână, în fiecare lună, în fiecare an, conform propunerii comisiei. Dacă propunerea comisiei este adoptată, un conducător auto independent care livrează mărfuri uh, la mai multe supermarketuri, de exemplu, este un caz care apare foarte frecvent pe distanțele scurte și medii. Acesta ar dispune așadar de 13 până la 15 ore pentru încărcare și descărcarea mărfurilor transportate, pentru conducerea camionului și atunci ce securitate ar mai exista aici pentru cetățenii europeni care pe drumul spre școală sau spre uh, locul de muncă sau chiar când traversează ar împărți aceleași axe rutiere cu niște conducători de camioane care și-au petrecut între 13 și 15 ore uh, pe uh, drum, deci conducând. De aceea, uh, Federația uh, Uh, lucrătorilor din industria transporturilor consideră că această propunere nu garantează securitatea pe axele rutiere europene și de asemenea aceasta aduce un prejudiciu concurenței loiale, loiale în acest sector. Ar fi un uh, dezavantaj pentru uh, companiile specializate. multiplicarea numărului de conducători falși independenți a fost până acum controlată datorită existenței directivei sectoriale privind timpul de lucru. Directiva 2215 prevede într-adevăr un termen uh, în cadrul căruia lucrătorii independenți sunt, uh, sunt acoperiți o observație privind impactul includerii sau excluderii eh, conducătorilor independenți. Printre argumentele cele mai des menționate, există un argument conform căruia includerea conducătorilor independenți ar avea un impact catastrofic asupra uh, IMM-urilor care reprezintă majoritatea operatorilor uh, de transport din Europa. Este fals. IMM-urile care angajează unul sau mai mulți conducători auto nu vor fi afectați de această includere sau excludere, dat fiind că personalul lor este salariat, dar alte interese sunt în joc. IMM-urile de transport rutier sunt atât de vitale și de numeroase, nu pentru pentru că um, au niște beneficii importante într-un mediu antreprenorial durabil, ci pentru că furnizează servicii cu costuri reduse și o flexibilitate uh, mare practicile lor sunt mai puțin evidente și mai greu de controlat, tocmai de aceea uh, companiile multinaționale, cum este Renault, subcontractează uh, companii de mici dimensiuni și le obligă să practice niște condiții de dumping. În ultimele săptămâni am văzut mai multe uh, Um, exemple ca cel al DHL. IMM-urile ar putea fi interesate de excluderea lucrătorilor, indep- lucrătorilor independenți din cadrul directivei pentru a avea acces la o mână de lucru ieftină de care au, de care au nevoie pentru a supraviețui. Măsuri de control, măsurile de control eficient nu există în propunerea uh, actuală. Această propunere neglijează situațiile în care pe viitor, conducătorii auto independenți vor fi declarați într-un stat membru și vor lucra într-un alt stat membru. Controlul activităților acestor conducători auto în vederea determinării dacă sunt adevărați independenți sau falși independenți, nu vor fi conduse decât, aceste controle nu vor fi conduse decât în statul membru unde aceștia au fost declarați. Propunerea Comisiei Europene nu conține niciun mecanism de control care să permită dumpingul social în transportul rutier. În concluzie, din toate aceste motive, am dezvoltat propunerea am, am, am, am considerat că propunerea actuală uh, conține carențe. Uh, această propunere aduce un prejudiciu condițiilor sociale din sectorul transportului rutier. Din aceste motive, ETF uh, cere Parlamentul European să uh, arate care este calea cea mai rezonabilă în acest sens. Ce propune? Propunem o campanie pentru a obține o directivă sectorială revizuită privind timpul de lucru. Aria sa de aplicare să acopere toți conducătorii auto profesioniști. Directiva să precizeze măsurile de control pentru um, conducătorii auto independenți, axa centrală fiind principiul co-responsabilității care există deja în articolul 10 din regulamentul 561. Această directivă ar permite o mai bună implementare și o mai bună respectare a regulilor privind timpul de lucru responsabilitatea încălcării directiv uh, prevederilor directivei fiind responsabilitatea clientului și a comanditarului. Este nevoie de o directivă care să prevadă rapoartele pe care statul membru trebuie să le supună privind tendințele din acest sector, precum și impactul în ceea ce privește sănătatea, securitatea conducătorilor și securitatea rutieră statele membre trebuie să prezinte rapoarte regulate uh, Parlamentului și Consiliului. Directiva trebuie să facă o legătură clară cu uh, regulamentul privind înregistrarea și controlul activităților realizate în timpul timpului uh, de lucru, un regulament care va fi revizuit în 2010 și o directivă care să permită implementarea unui sistem de control constrângător care să uh, definească controle eficiente ale timpului de lucru. În cele din urmă trebuie să precizăm că ar fi foarte interesant ca munca administrativă a independenților contabilitatea, precum și relația cu clienții, să nu intre în timpul de lucru, timpul de lucru nefiind decât timpul efectiv de transport și de activități legate de transport. Trebuie să precizăm de asemenea că nu dorim să restrângem timpul de lucru al conducătorilor autoindependenți, ci să fixăm un cadru legislativ prin, pe care orice conducător auto profesionist trebuie să-l respecte. Aceasta nu este decât o primă fază, dar ne dorim de asemenea să fie să existe un nou regulament uh, pentru fal și independență. Este foarte important pentru noi de a fixa un cadru global. Și voi termina spunând că există trei elemente aici care nu pot fi disociate. Securitatea rutieră, data și securitatea la locul de muncă și, în al treilea rând, concurența loială. Nu putem să abordăm nu, nu, nu vrem să-i atacăm pe conducătorii independenți, ci ne dorim niște garanții pentru siguranța rutieră a cetățenilor europeni, garanții pentru sănătatea și securitatea la locul de muncă a lucrătorilor din industria transporturilor și o concurență loială care să fie care este principiul însuși al directivei prin articolul său numărul unu. Mulțumesc foarte mult pentru aceste elemente foarte precise Acum dau cuvântul secretarului general al uh, Uniunii Europene pentru transportorii rutieri. Sunteți de asemenea uh, organizația dumneavoastră este de asemenea membra altor organizații și uh, cred că interveniți în, în, calitate, în această dublă calitate. Aveți cuvântul timp de zece minute. Mrs. Bauer for uh, your kind invitation to take part in this hearing. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această audiere. Ne face plăcere să venim cu propria contribuție în această dezbatere în vederea elaborării de către această comisie a unui raport uh, pe marginea propunerii de directivă a Comisiei Europene. Organizația noastră reprezintă uh, un număr mare de Federației de Transportatori Rutieri din vestul și estul Europei, un, care numără un num, 100 de mii de vehicule de transport rutier. Noi <clears throat> vrem ca șoferii independenți să fie excluși din această uh, directivă și vă voi explica uh, de ce? În primul rând, însă, permiteți-mi să spun că siguranța rutieră este o preocupare permanentă a noastră. În ceea ce privește însă acest lucru, aș dori să subliniez că un nou regulament 90, 68 pe 2009 vine cu o revizuire și anume revizuiește pentru a noua oară directiva Consiliului și introduce un fel de adaptor special pentru autoutilitarele mici, care nu este un tahograf, ci un adaptor simplificat. Apoi, în ceea ce privește expunerea la accidente rutiere, dați-mi voie să vă citesc câteva cifre. Conform <clears throat> ultimelor uh, statistici ale Observatorului UE, avem sub 2, 3%, și anume 2,8% accidente rutiere în care sunt implicate autovehicule mai mici de 3,5 tone. în, ceea ce, în timp ce uh, mașinile mici uh, sunt responsabile în, de peste 50% din uh, astfel de incidente rutiere. Asta sunt cifre pentru 2008. Permiteți-mi aici, din nou, să recapitulez câteva cifre. Conform unui, unei statistici pe 2007, cea mai mare expunere la timp de lucru prelungit uh, se constată în uh, agricultură, în pescuit și în construcții. Este vorba de 40%, în timp ce în transporturi avem mai puțin de 5%. Acum, un al doilea motiv de excludere, și anume competitivitatea. Dați-mi uh, voie să vă creionez pe scurt uh, situația acestor șoferi independenți. Ei au un risc financiar mai ridicat. Acești uh, șoferi independenți sunt uh, liberi întreprinzători. Dacă directiva ar fi aplicate și șoferilor independenți, activitatea lor ar fi limitată. În plus, aceste prevederi ar discrimina șoferi independenți în comparație cu alți lucrători independenți din alte domenii de activitate. Și ar fi un precedent periculos în uh, restricționarea drepturilor lucrătorilor independenți. Trebuie să menționez că de multe ori uh, costul serviciilor uh, pentru astfel de transporturi este mai mic decât costul real este până la urmă vorba de capacitatea de supraviețuire a acestor liberi întreprinzători. <clears throat> Ca și alte sectoare de activitate, și aici se înregistrează efecte negative ale crizei economice. A scăzut numărul de înmatriculări noi cu aproape 50% în vestul Europei în ceea ce privește vehiculele comerciale, chiar până la 70% în estul Europei. Iar <clears throat> piața este de asemenea în scădere, accesul la credite este limitat. Așadar, aplicarea directivei în această situație ar fi ca și cum am lua oxigenul acestor liber întreprinzători. Suntem conștienți de faptul că cele mai problematice chestiuni uh, se referă la nerespectarea reglementărilor. Uh, asta de către falși așa zis, falși uh, șoferi independenți. Vedem însă că strategiile care încerc să combată fenomenul nu se referă la limitarea timpului de lucru. Există alte metode și instrumente care prevăd și un rol activ al asociațiilor profesionale. A clear cut division este nevoie de o separare a timpului eh, de lucru și eh, eh, timpul personal. Este imposibil acest lucru, fiindcă timpul de lucru este mai nesigur și mai nestructurat, dat fiind natura acestei activități economice. Este aproape imposibil să monitorizăm și să înregistrăm acest timp de lucru. Vă reamintesc că s-a vorbit uh, și despre înregistrare obligatorie uh, și a orelor de lucru. Un uh, șofer independent nu are în spate o structură, o structură administrativă, astfel încât șoferul trebuie să facă totul, condusul um, auto, administrația, contactarea clientului și așa mai departe s-ar crea foarte multe probleme în practică și în ceea ce privește aplicarea unor astfel de regulament, de reguli. Autoritățile publice care se ocupă cu aplicarea nu știu cum să ia măsuri concrete pentru a aplica această directivă pentru șoferii independenți. În concluzie, vreau să vă spun că noi dorim o abordare concretă și realistă. Noi sprijinim uh, Uh, siguranța rutieră, bineînțeles, și uh, integrarea europeană aici, dar um, experiența noastră uh, ne-a învățat că trebuie să se țină cont și de situația de criză actuală de către Parlamentul European, iar o politică solidă va um, oglindi rolul jucat de șoferii independenți, de antreprenori și căci altfel Căci a, așa și așa s-ar evita niște restricții administrative. Foarte important este acest lucru, mai ales acum în contextul crizei economice. Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc, spune doamna președinte, mulțumesc invitațiilor noștri care care ne-au permis să, să ascultăm două puncte de vedere diferite. S-au înscris trei persoane la cuvânt, uh, dar dat fiindcă suntem presați de, de timp, uh, nu este prima oară când mi se întâmplă acest lucru. Vreau să verific dacă am uh, lista completă a persoanelor care doresc să ia cuvântul. Ia suntem patru, doamna Gruni. Nu, nu, nu înseamnă că vreau să vorbiți cu toții, pentru că cu cât se scriu mai mult la cuvânt, cu atât ne vom întinde mai mult. Bun, am încheiat lista. Un minut jumătate pentru fiecare vorbitor. Domnul Faber, Uh, și după aceea domnul Coferati. Mulțumesc foarte mult. Uh, s-a spus uh, sau tot ce s-a spus în um, aceste introduceri sunt chestiuni cu care sunt într o de acord. De ce sau uh, de ce au apărut acești angajați independenți, șoferi independenți, pentru că angajații nu vor să plătească asigurarea și nu uh, și a, iată, astfel s-a pus la punct acest, acest sistem, s-a inventat acest sistem. Eu nu cred că o persoană uh, trebuie să aibă dreptul să lucreze uh, cât dorește. Este o nebunie. Trebuie să, să ocrotim oamenii împotriva lor înșiși. În 1919 s-a aprobat prima convenție privind durata maximă a săptămânii de lucru. Eu uh, nu, nu eu cred că cei care lucrează în neștire reprezintă un pericol pe șosea pentru ceilalți și uh, Um, situația din, din țara mea îmi confirmă acest lucru. Este vorba de șoferi extenuați, uh, fiindcă uh, fiindcă au lucrat prea mult și sunt de acord cu ce s-a spus, uh, nu se poate accepta o astfel de situație. Nu putem să obligăm pe oameni să, să muncească ca niște sclavi. Mulțumesc următorul vorbitor. Sergio, ai cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că fiecare cetățean are dreptul uh, la siguranță. Siguranța trebuie garantată cât mai bine cu putință tuturor oamenilor și reprezintă, bineînțeles, o prioritate. Măsurile pe care le luăm trebuie să țină cont întotdeauna de siguranță siguranța trebuie să fie discutată ca un subiect în sine și este nevoie să facem acest lucru pe cât de mult cu putință, fiindcă altfel nu vom putea rezolva problemele cu care se confruntă această industrie. În momentul în care oamenii sunt supuși riscurilor, înseamnă că avem o problemă pe care trebuie să o, solu- să o soluționăm. Aceasta este singura, uh, singurul punct de plecare posibil pentru discutarea acestei chestiuni. Acest lucru, bineînțeles, că înseamnă că toți lucrătorii trebuie să beneficieze de dreptul la siguranță, fie că aceștia sunt angajați sau nu. Bineînțeles că nu am uitat de problemele IMM-urilor sau de problemele independenților, dar într-o perioadă de criză trebuie să le soluționăm problemele, trebuie să avem la dispoziție ajutor și măsuri bine țintite, însă niciodată Însă niciodată nu trebuie să permitem uh, Uh, luarea unor hotărâri care să compromită siguranța. Fără un uh, tratament uh, egal vom, aduce, vom ajunge la o perturbare, o denaturare a competiției, a concurenței și cei care nu respectă regulile vor plăti foarte scump. Doamna Turina are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc foarte mult invitațiilor pentru aceste prezentări. Dezbaterea aceasta a fost împărțită, ceea ce o face mai grea. Dar eu aș fi vrut să întreb pe invitații noștri câteva lucruri, dar nu se poate acest lucru. Am o întrebare punctuală privind controlul. Se spune adesea de cei care nu sunt pentru includerea angajaților independenți spun că nu, am, că nu este gestionabilă o astfel de, un astfel de regulament. Dar uh, în domnul Kramer, în prezentarea sa pe care o vom asculta în scurt timp, a scris că uh, angajații independenți uh, își uh, nu își uh, uh numără orele Dar uh, uh, trebuie să, se trebuie să putem monitoriza printr-un uh, mecanism digital um, acest numărul de ore al angajaților independenți. Întrebarea este cum se definește juridic toată această situație. E mult mai greu. Doamna președinte, ce se întâmplă până la urmă? Aceste persoane sunt uh, independenți, dar uh, sunt angajați până la urmă și uh, lor nu le se aplică legislația privind pensiile, concediu medical, asigurare medical și mai departe. Deci se creează o a treia categorie, ceea ce e destul de periculos. Următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte, o să fiu foarte succintă. Eu cred că legislația trebuie extinsă și la cei independenți, nu este vorba doar de timpul de lucru, ci este vorba de o tematică care vizează siguranța societății. Și mai e ceva. Știm că această directivă se referă în principal uh, și la IMM-uri și afectează și IMM-urilor. Pe de o parte vrem să sprijinim IMM-urilor, pe de altă parte Vrem ca Europa să aibă o față socială și, de atunci, și trebuie să oglindim acest lucru în legislația noastră. De aceea, cred că ar trebui să oferim un bun model, incluzând și șoferi independenți. Mulțumesc! Doamna Pascal Gruni. Mulțumesc, doamna președinte. În ceea ce privește securitatea, sănătatea și igiena la locul de muncă al trans- a transportatorilor, nu o să revin asupra lucrurilor care au fost deja spuse de colegii mei, în Franța constatăm că scăderea timpului de lucru al transportatorilor a redus în mare măsură numărul de accidente. În ceea ce privește independenții și mai ales fal și independenți, um, se constată un fenomen de concurență uh, neloială în statele membre ale Uniunii Europene și nu cred că trebuie să-i excludem. În ceea ce privește controlul nu trebuie să luăm aici decât timpul de condus efectiv și timpul de transport și nu timpul de contabilitate, etc. Și uh, aceste aparate digitale pot într-adevăr să înregistreze acești, uh, acești timpi. Constat de asemenea că numeroase companii în Franța creează falși independenți în alte state membre. Iată un fenomen care trebuie rezolvat. Iată, contez așadar pe colegii mei pentru a urma acest exemplu. Mulțumesc. Constat că invitații noi că invitații noștri n-au primit foarte multe întrebări, ci mai degrabă observații. Acum dau cuvântul domnului Thomas Randall. Na, ich will das mal versuchen. Erste Frage. Voi încerca eu să adresez întrebări. Întreb pe cei doi eh, experți cum anume își imaginează că s-ar putea face un control dacă cineva vrea să controleze un șofer spaniol în România și să constate acolo dacă își respectă timpul de lucru fără a avea niciun eh, temei legal, fără să știe dacă respectivul șofer este independent sau nu. Mi-ar place dacă mi s-ar da un răspuns de la experți. În al doilea rând, sper că aceștia pot fi de acord cu faptul că politica <clears throat> uh, care a primat până acum a fost uh, cea pentru protecția lucrătorilor în întreaga istorie. De aceea cred că mi se pare absurd să spunem că uh, e vorba de o discriminare a <clears throat> lucrătorilor independenți. Dacă dau ascultare celor spuse de experți ar însemna că aceștia lucrează 86 de uh, ore la volan și cu încărcare-descărcare plus 20 de ore de administrație. Cine mai consideră că acest lucru ar putea fi în favoarea sănătății? Vreau să știu opinia dumneavoastră. În acest sens aș dori să mă refer și la cele spuse de domnul Coferati. S-ar ajunge la o distorsionare foarte clară a concurenței pe piață dacă prin intermediul acestor șoferi independenți s-ar practica uh, dumpingul uh, salarial și care ar periclita și <clears throat> locurile de muncă ale șoferilor angajați. Mulțumesc, voi aloca celor doi invitați câte două minute pentru răspunsul lor. Întâi domnul Ligioia și apoi uh, următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Permiteți-mi să uh, să mă exprim în limba mea maternă, în italiană. În ceea ce privește ultimele trei întrebări care mi-au fost adresate și în ceea ce provește, privește întrebarea privind controlul în România, de exemplu, uh, în legătură cu programul de lucru al unei companii spaniole, ei bine, aici intră un alt aspect fundamental și anume implementarea controlelor în Europa. Federațiile mm, internaționale de transportatorilor sunt primele care cer o întărire a controlului uh, din partea autorităților uh, statelor respective, controle care să se exercite uh, asupra companiilor de transport în sine. Statele membre și guvernele sunt în general puțin reticente să-și financeze aceste, aceste instrumente de uh, control. În ceea ce privește sănătatea și securitatea, statisticile imparțiale pe care le-am prezentat arată că există un uh, sector, într-adevăr, unde excesul de muncă poate fi mm, um, periculos pentru sănătate. Adevărata problemă a dumpingului social vine de la companiile de transport care utilizează conducători auto, de care angajează conducători auto, care sunt plătiți mai puțin de cât uh, regula normală într-un stat membru. Deci sunt plătiți cu un salariu mai mic și cu niște condiții și au niște condiții de muncă îngrozitoare. Dacă uh, conducătorul auto este obligat să nu își ia pauză, să livreze mărfurile la niște ore absolut imposibile și atunci este obligat de asemenea să conducă cu o foarte mare viteză, ceea ce pune în pericol securitatea rutieră. Mulțumesc. Mulțumesc, vă rog să ne scuzați că vă supunem acestui ritm infernal care este ritmul Parlamentului European, dar reușiți foarte bine să vă descurcați. Domnul Parilio, două minute. Da, mulțumesc. În ceea ce privește controlul, să fim clari, avem o propunere de discuție pragmatică deschisă care să țină cont de două statute. Uh, putem să lucrăm pe un control legat de, coresponsa- de coresponsabilitate. Pentru a controla salariații privind timpul de lucru, trebuie să mergem la companii. Pentru a controla timpul lucrătorilor independenți, aici trebuie să facem apel, apel la responsabilitatea independentului și a comanditarului, a clientului. Atunci când are loc un incident sau un accident, în acel moment putem să vedem dacă acesta este responsabil sau nu. Și asta nu costă nimic intrăm aici într-o optică europeană de scădere a sarcinii administrative. La nivel juridic, în al doilea rând, când avem un client și suntem fals independent, vom uh, când, când vrem să, să, să depistăm pe falși și independenți, vom uh, uh, cheltui foarte multe, foarte multe fonduri în Europa pentru a identifica așadar, pentru a vedea care sunt clienții lor. Uh, găsim o persoană care are un singur client și până la urmă ne dăm seama că de fapt are doi clienți și atunci este, nu este un fals independent. Sunt bani cheltuiți degeaba. Trebuie să ținem cont uh, și de elementele legate de dumping social. Astfel, când un șofer francez câștigă 100 de euro, un șofer maghiar câștigă 36 de euro. falși independenți sunt trimiși dintr-un stat în altul și atunci nu există niciun control posibil, pentru că fiecare țară este responsabilă pentru proprii săi independenți și nu pe independen- pentru conducători independenți din alte țări. De unde concluzia noastră că această uh, propunere creează premisele pentru o destructurare a sectorului transporturilor. E nevoie de o directivă care să uh, includă conducătorii independenți și apoi un alt regulament care uh, să se refere la falși independenți. Iată propunerea noastră, care este o propunere coerentă, pragmatică și ține cont și de conducătorii independenți din sectorul nostru. Mulțumesc foarte mult. Ajungem acum la a doua parte a acestei audieri, care se referă mai degrabă la aspectele de logistică și de securitate. Aici voi da cuvântul domnului Hank E. Kramer, care este responsabil pentru afaceri europene în cadrul uh, transport în logistic din Olanda. Aveți 10 minute și dacă reușiți să vorbiți mai puțin de 10 minute, iarăși e foarte bine. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, doamna președinte, pentru această invitație de a vorbi despre un subiect atât de controversat în ultimii ani. Spun în ultimii ani pentru că am uh, susținut această propunere în 1997 când am început să vorbim despre uh, timpul de lucru pentru conducătorii auto, pentru conducătorii de camioane. O să încerc să vă um, explic concluziile noastre. Eu uh, reprezint organizația um, olandeză de transport și logistică, TLN. 6, avem 6.000 de membri, companii mari și companii mai mici. Uh, avem 1500 de uh, membri de mici dimensiuni, uh, adică IMM-uri, uh, și anume șoferi independenți, care sunt foarte mândri de profesia lor. E vorba de întreprinderi, deci de foarte mici dimensiuni, care uneori își doresc să rămână mici, iar alții care doresc să crească fiecare transportator independent sau fiecare companie mare a început la un moment dat uh, cu un singur camion uh, și uh, cu un statut de independent. Federația Europeană a transportatorilor s-a concentrat foarte mult pe problema timpului de lucru și pe protecția uh, conducătorilor auto și ni se pare că este un subiect indispensabil. Toată lumea în această sală cred că este favorabilă acestei uh, idei de protejare a timpului de lucru. Există mai multe motive pentru care conducătorii auto independenți uh, intră, ar trebui să intre în sfera de aplicare a acestei directive. De ce? Societatea a traversat multe schimbări care implică includerea acestor șoferi independenți în area de aplicare a directivei despre care vorbim. Securitatea este mai proastă decât în trecut, cifrele arată uh, chiar dacă nu sunt foarte numeroase în prezentarea mea, dar oricum voi reveni asupra lor, în orice caz ele arată că transportul este din ce în ce mai sigur datorită unor inițiative naționale, unor inițiative ale sectorului în sine și la nivel european. La nivel european există o reglementare privind timpul de odihnă mm, prin intermediul tahigrafului digital și toate aceste reguli mai moderne și mai stricte au intrat în vigoare după intrarea în vigoare deci a directivei privind timpul de odihnă și timpul de lucru al șoferilor. Șoferii independenți lucrează în general 84 de ore pe săptămână și asta în tot timpul anului. Deci ne dăm seama Uh, și de altfel uh, se întrerupe vorbitorul, în textul în limba engleză a dispărut un termen care este important pentru toți uh, uh, șoferii independenți, pentru că, de fapt, aceștia lucrează între 80 și 86 uh, de ore pe săptămână. În situația actuală a pieței, companiile trebuie să poată să continue să funcționeze și nu știm dacă vom reuși să îmbunătățim situația incluzându-i pe acești conducători auto independenți în cadrul directivei. Nu credem acest lucru. Noi credem că trebuie revăzute diferitele criterii. Acestea trebuie reexaminate și aș dori să, vorbesc despre, să vă vorbesc despre un principiu fundamental în viziunea organizației mele și în viziunea tuturor țărilor implicate, șoferii independenți sunt considerați ca niște antreprenori. Oricum am privit lucrurile, acești conducători auto sunt antreprenori, sunt independenți, deci sunt antreprenori și trebuie să funcționeze pe o piață care respectă liberul schimb și libertatea inițiativei. Putem controla orele uh, de funcționare ale unui magazin, dar nu putem controla ce face comerciantul respectiv în timpul său liber. La fel și pentru chirurgi sau pentru uh, asistente medicale și pentru orice altă profesie. Considerăm că am creat astfel un precedent inutil, șoferii independenți trebuie să respecte un anumit număr de ore de odihnă, dar noi credem că această contabilizare ar duce la crearea unor sarcini administrative foarte uh, importante și vă uh, trimit aici la concluziile grupului Stoiber. Dar antreprenorul trebuie să poată să-și definească timpul de lucru, să-l organizeze așa cum dorește sau așa cum consideră că este necesar pentru compania sa. Considerăm că acest tahigraf digital este mm, inutil pentru că persoana respectivă trebuie să poată să continue să funcționeze, să poată să continue să muncească și pentru asta trebuie să facă toată partea de contabilitate, să calculeze salariile angajaților și cred că acest întreg sistem este o simplă chemare la fraudă, o invitație la fraudă. În anii 60-70, șoferii uh, erau obligați să-și înscrie timpul de uh, condus într-un carnețel. Asta nu înseamnă uh, că acest caiet era adevărat, chiar se numea Marele Caiet al Minciunilor. Tahigraful înregistrează timpul de lucru, timpul uh, de odihnă, dar și celelalte activități. Este un instrument foarte strict și astfel independenții nu vor mai putea să conducă un număr X de ore pe săptămână, nu vor putea să-și respecte timpul de odihnă Cred că trebuie să găsim un sistem echitabil care să funcționeze în toate țările, deci să fie un sistem care să depășească frontierele. Ne dorim așadar un sistem mai bine organizat, un sistem calitativ și controlul obligatoriu în diferitele țări să fie dublat. Este să fie deci să, să, să, să se suprapună controle Uh, suplimentare față de controlul existent în prezent în țările uh, Uniunii Europene. Acest lucru poate fi obținut prin dialogul social și prin convențiile colective pe perioada de referință dată. Această reglementare, așadar, trebuie să fie respectată, cea care privește regimul de conducere pe timp de noapte și Totul este inclus deja în uh, directiva privind timpul de lucru. Această directivă prevede și alte activități, încărcarea, descărcarea, activitățile administrative, controlul încărcărilor, containerele. În ceea ce privește șoferii independenți, repet, sunt uh, antreprenori, au nevoie de licențe. Uh, pentru a avea o companie de transport, trebuie să respecte niște exigențe profesionale și sunt supuși unor uh, controle um, stricte care verifică dacă compania respectivă răspunde criteriilor fixate. Insist uh, pe ideea că fiabilitatea și credibilitatea sunt luate în considerare se verifică dacă antreprenorul respectiv are mijloace necesare pentru a continua să-și gestioneze uh, compania. Siguranța rutieră este deseori citată ca fiind unul din criteriile indispensabile pentru a obține sau pentru a menține licența de funcționare. Un independent se va gândi de două ori înainte să-și ia camionul și să conducă dacă este complet epuizat. Mm, nu o să fac asta dacă nu este pur și simplu un prost campaniile de informare sunt într-adevăr indispensabile pentru toate companiile din toate sectoarele. Credem că este absolut indispensabil și suntem Mm, favorabil acestui sistem care va permite îmbunătățirea situației. Nu este ușor să facem distincția între un independent și un fals independent. Uh, avem un uh, reglementări, uh, mai ales în legislația muncii, în legislația fiscală și în Olanda, mulțumită acestei legislații, problema falșilor independenți nici nu se pune sau nu se mai pune. Uh, pentru că există o întreagă serie de sancțiuni care fac în așa fel încât nimeni nu-și mai dorește să fie un fals independent și nimeni nu mai vrea să-și uh, inventeze subcontractanți pentru că aici uh, există multe riscuri sociale. Deci, toți uh, independenții um, sunt incluși așadar în aceste reglementări care încearcă să evite fraudele. Știm că situația și statutul șoferilor a evoluat foarte mult în ultimii ani. Avem din ce în ce mai mulți șoferi care sunt din ce în ce mai în vârstă. Uh, situația este aceeași în Belgia, Germania, Polonia. Uh, Uh, există o penurie deci, de, de, de șoferi și societățile specializate fac tot ce pot pentru a-și păstra salariații, chiar și în aceste momente de criză. Ceea ce înseamnă că acești conducători auto, acești șoferi pot să-și aleagă angajatorul care le oferă cele mai bune condiții sociale și de salarizare. Se insistă deseori pe problema securității rutiere, dar despre ce tip de securitate rutieră vorbim? Ei bine, aș vrea să vă spun că nu avem niciun motiv să credem că securitatea rutieră a independenților este mai puțin bună decât cea a celorlalți. Uh, anchetele au arătat în Olanda recent că respectarea legislației privind timpul de odihnă și timpul de lucru uh, de către șoferii independenți și de către șoferii uh, uh angajați este aceeași. Da, uh, președinta vor, îl întrerupe, dă cuvântul vicepreședintelui Departamentului de Logistică și Servicii Poștale din cadrul companiei Verdi și care va vorbi despre această problemă a logisticii. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimate doamne, stimați domn, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia de a veni în comisia dumneavoastră. Eu sunt vicepreședinte a Sindicatului Verdi, care are 2,2 milioane de membri în în Germania, din care o bună parte în transportul rutier. Deja deci, de acum câțiva ani, legiuitorul a considerat că cerințe minime se impun uh, în ceea ce privește timpul de lucru al șoferilor pentru a proteja în mod suplimentar sănătatea uh, șoferilor și a majora securitatea tuturor participaților la trafic. Cu, cu directiva 2002-15-CE. Această, această deziderat a fost pus în practică pentru că e valabilă pentru toți șoferii profesioniști, însă nu se aplică peste tot. În acești ani, situația traficului în Europa s-a intensificat foarte mult, iar um, distorsionarea concurenței pe piață s-a agravat. Avem de-a face cu șoferi mult prea obosiți, care astfel periclitează toți participanții la trafic. Deși Comisia Europeană nu pune sub întrebări aceste uh, aspecte, ignor uh, această propunere de vizuire a dir- directivei anumite cerințe suplimentare de a include în timpul de lucru și încărcarea, descărcarea, curățarea, autovehicolului și așa mai departe, lucruri care ar putea fi de asemenea contorizate prin intermediul tahografului digital. Dați-mi voie să enumăr care ar fi consecințele unei neincluderi a șoferilor independenți în uh, aplicarea acestei directive și care ar fi uh, care ar fi motivele pentru care respectarea directivei 5612 CE pentru șoferii independenți nu este suficient. În momentul de față avem pentru șoferii dependenți 48 de ore de lucru pe săptămână cu un maxim de 60 de ore pe săptămână. Odată cu propunerea comisiei s-ar putea să avem de a face cu un timp de lucru pentru șoferii independenți de până la 86 de ore. În ceea ce privește șoferii de autovehicole sub 3,5 tone nu există un, un timp maxim, ceea ce face ca timpul să devină nelimitat. Consecințele ar fi că dacă se exclud din domeniul de aplicare a acestei directive șoferii independenți, acelea ca aceștia să fie uh, subcontractanți pentru companii de transport mai mare, iar astfel presiunea asupra prețului acestor servicii va fi și mai mare. Acum, discrepanțele care există deja în Uniunea Europeană uh, în ceea ce privește salarizarea uh, s-ar agrava și mai mult. Și s-ar crea o distorsionare a pieții și un dezavantaj pentru acei angajatori și angajați care se conformează legii în acest sens. Permiteți-mi uh, să fac o scurtă trecere în revistă acestui sector economic în Germania. Avem circa 54 de mii de societăți de transport uh, marfă dintre care circa 57% mici întreprinderi cu 3,5 angajați și doar dintre aceste întreprinderi au peste 50 de angajați. Acest lucru arată că există o cotă mare de uh, întreprinzători care sunt și șoferi în același timp. Strategia antreprenorială a firmelor mari ar fi următoarea de a, de a contracta cât mai mulți șoferi independenți. Astfel, un exemplu în acest sens, o societate multinațională din Germania la începutul anului și a transformat proprii angajați în șoferi independenți, dar care de fapt sunt falși independenți. Și alt concern global procedează la fel în multe țări europene și LKV Augustin, cu sediul în Austria, îi obligă pe șoferi să semneze contracte de leasing pentru preluarea camioanelor, pentru a continua apoi ca și șoferi de independenți. Și uh, situația pieței transporturilor se agravează, avem de a face cu, cu o contractare a pieței de 30-50%. Asta, asta înseamnă o distorsionare a, a pieții. Riscul acum în ceea ce privește siguranța rutieră. Dacă timpul de lucru la volan este peste 8 ore, riscul producerii de accidente crește uh, foarte mult. După 9 după 12 ore de muncă, uh, o gradul de oboseală echivalează cu 0,5% uh, alcool în sânge. După 24 de ore acesta se dublează. Iar uh, randamentul fizic după ora 20 este la sub 60% uh, și doar în condiții extreme acest randament ar putea fi majorat pe termen scurt la peste 80% ceea ce duce la o conducere neatentă, adormire la volan, risc crescut în trafic și extenuarea șoferului. Asta independent dacă e vorba de un șofer uh, angajat sau de unul independent. Pentru a controla acest lucru este nevoie de o povară de un efort administrativ uh, suplimentar dar deseori trebuie implicate mai multe instituții. Prin urmare, administrația financiară de care depind șoferii independenți, Ministerul Transporturilor. Acest lucru ar trebui eliminat. În Germania, Ministerul pentru care răspunde de transportul mărfurilor a constatat că această situație este alarmantă și că încalcă prevederile sociale. Și acestea joacă un rol mare în uh, accidentele cu consecințe grave. Consiliul European pentru Siguranța în Trafic în 2001 a făcut o trecere în revista cauzelor și între acestea oboseala uh, reprezintă un factor important care însă nu se consemnează în uh, procesul verbal al accidentului. 50% dintre șoferii chestionați pe pe uh, parcursuri uh, pe distanțe lungi recunosc că uh, uneori adorm la volan. Siguranța în trafic este deseori uh, trecută cu vederea și este aplicată în schimb o logică comercială. Timpul de lucru joacă însă un rol foarte important, unul decisiv pentru siguranța în trafic. Într-un context european trebuie să existe un echilibru între factori economici și condiții de lucru sociale. Nu trebuie să existe un dezechilibru în nicio direcție. De aceea, în concluzie, pentru a crea condiții de concurență uh, echivalente pentru condiții de muncă mai bune și o protecție a sănătății mai bună pentru toți șoferii profesioniști și de asemenea o mai mare siguranță în trafic pentru toți participanții la trafic în Europa. Această trebuie să uh, se creeze aceleași condiții pentru toți șoferii. A face diferența între între, între șoferi independenți uh, adevărați și falși uh, nu este elocventă. Această această directivă ne oferă posibilitatea de a avea o contribuție la atingerea obiectivelor în ceea ce privește siguranța rutieră în Europa. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult. Am uh, Înțeles că aveți cu toții discursuri scrise, pentru că le-ați citit chiar uh, cam repede pe locuri, astfel încât vă rog să ne le trimiteți și pentru cei care nu au putut să fie prezenți acum. Mai avem 10 minute fix, 5 persoane s-au scris la cuvânt, unii în jumătate fiecare. Mm, dacă nu, cumva să mai dorește cineva să se înscrie și o să scad timpul la un minut pe persoană. Doamna raportor, vreți să acum sau la sfârșit, doamna Bauer? la sfârșit, după, după întrebări sau când doriți să las cuvântul? Adrian, ah, ok. Um... Et je voulais saluer le groupe de visiteurs de Madame Costa. Je suis désolée, ils sont partis. Vreau să salut grupul de vizitatori. Uh, din păcate, poate unii dintre ei au plecat mai devreme. Înainte să-i pot saluta. Deci, doamna Evelyn Renier, domnul Van Balen, va trebui să terminăm fără uh, numai în engleză și franceză. Aveți cuvântul. Dankeschön. Uh, zunächst möchte... Mulțumesc. Pentru început aș dori să-mi exprim regretul vis a de faptul că se pare că niciuna dintre asociațiile angajatorilor europeni nu este prezentă astăzi și aș dori să vă întreb de ce această situație. Așadar, din partea patronatului care este implicat în dialogul social în acest domeniu. În ceea ce privește o mai bună reglementare, impresionné, poursuivez votre propos, vous n'avez qu'une... Uh, puteți să continuați, dar nu aveți decât un minut. S-a vorbit de tahograful digital. În acest context aș dori să amintesc și de proiectul O mai bună reglementare a domnului Stoiber, care în acest uh, sens a solicitat să se facă excepții pentru IMM-uri în ceea ce privește aceste tahografe digitale. Eu cred că uh, eu doresc să menționez acest uh, lucru în această discuție pentru că s-a vorbit despre problema uh, evidențierii înregistrării corecte a timpului de condus. Și este o, o, o problemă care vizează atât șoferii independenți cât și cei dependenți. Dank u wel, voorzitter. Twee concrete punten. Mijn eerste vraag aan beide sprekers is... Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă președinte. Die meneer Kramer aan het begin... Doamnă președinte, două puncte concrete. Uh, vreau să întreb de ce acum, uh, dintr-o dată, și șoferii independenți trebuie să fie incluși în sfera de aplicare a acestei directive și, în al doilea rând, doamnă președinte, în momentul de față există în Europa foarte mulți întreprinzători independenți. În Și, bineînțeles, că în domeniul transporturilor, dacă ești șofer independent, ai un interes propriu de a te proteja. Pentru că dacă ai un accident, știi că pe termen lung nu vei mai primi contracte. Și așadar, cu această uh, astfel se autoreglementează situația. Doamna Martin, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În ceea ce privește siguranța rutieră, eh, cifrele nu justifică includerea independenților. Dacă cineva îmi poate oferi cifre care să arate că independenții au un risc crescut față de angajații eh, normali, eh, cred că orice legislație a Parlamentului European ar trebui să se bazeze pe informații potrivite dacă ne uităm la cifrele Eurofound, ceea ce privește condițiile de lucru ale angajaților în sectorul uh, transportului, sub 5% din angajați se confruntau cu probleme. Aceste statistici sunt uh, de încredere și trebuie să ne bazăm pe ele, nu pe impresia noastră. Acest, acești falși independenți reprezintă o problemă, într-adevăr, dar nu așa o să o rezolvăm, pentru că aici nu facem decât să soluționăm o problemă și să creăm alta iar uh, soluția pentru falși independenții independenții nu este includerea uh, angajaților independenții în această legislație. Iar în ceea ce privește tahograful, cum o să măsurăm uh, uh timpul de lucru, o, să, o să-i privim peste umăr, o să-i punem să ne, să ne trimită să ne trimită facturi, să, să, să, să dea telefoane, Uh, cum o să facem acest lucru? Mulțumesc foarte mult, doamna Mora, cuvântul. Domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați organizat uh, această audiere, fiindcă, iată, ne oferă lămuriri și ne aduce în fața propriei noastre răspundere, pentru că aici suntem într-o comisie pentru ocupare și ni s-a arătat uh, faptul că situațiile sunt diverse iar răspunderea noastră este să facem ca Europa socială să progreseze. Nu putem accepta faptul că prin decizii care contracarează o directivă uh, aplicabilă din 23 martie, facem, un, facem pași înapoi în ceea ce privește obiectivele europene pe care ni le-am propus. Vă mulțumesc că doamna Figueiredo are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Se pare că suntem pe poziții diferite. Eu vreau să vă spun că Uh, chestiunea pe care a ridicat-o colega noastră este una crucială și anume că avem o directivă în vigoare care nu este respectată. În această directivă se prevede faptul că independenții sunt incluși în sfera ei de aplicare. Acest lucru trebuia să fie respectat. Nu se întâmplă acest lucru și iată că aici este problema și sunt de părere că experții noștri, mai ales cel din Germania, ne-au explicat foarte bine acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Uh, îmi cer scuze, doamne Turin, și uh, altor colegi care au mai luat deja cuvântul, nu o să le acord acum cuvântul. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am o singură întrebare. Din punct de vedere al patronatelor, vreau să vă întreb dacă uh, în ceea ce privește lucrătorii independenți și includerea lor în sfera de aplicare a acestei directive, uh, dacă, aveți de, dacă ați avea de ales uh, între acest lucru și între un mai bun control al perioadelor de timp și de odihnă, uh, care ar fi alegerea dumneavoastră? De We had a problem with the French, uh, uh... Mă scuze, am avut, uh, am avut o problemă cu interpretarea din cabina franceză și am avut, am auzit, s-a auzit ceva ce n-ar fi trebuit să auzim. Uh, în politică nu poți să alegi două lucruri bune, trebuie să alegi un lucru bun și un lucru rău. Iată, deci întrebarea este, în ceea ce privește siguranța rutieră, dacă ați putea alege fie să aveți un control uh, mai, uh, mai strâns asupra timpului de odihnă și timpului de lucru sau dacă uh, ați putea alege uh, includerea independenților, ce ați alege? Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. O să uh, îi rog pe invitați să respecte aceeași regulă domn de fiecare. Vă rog să fiți succinți și domnul raportor va avea cuvântul în încheiere. Doamna Gosis, doriți să începeți? Ja, die concrete Frage, die grade... Da, întrebarea concretă care ni s-a adresat a fost aceea de ce acum dintr-o dată șoferii independenți trebuie să intre în sfera de aplicare a acestei directive. Această te- problemă nu vine dintr-o dată, tema s-a discutat uh, an de rândul, iar acum a venit momentul în care acest lucru ar trebui pus în aplicare. Pentru că s-a constatat că există aceleași probleme la șoferii angajați uh, ca și la cei independenți. Asta nu este nimic nou, a fost dovedit și de aceea permiteți-mi să spun că în uh, trafic, șoferii independenți nu sunt un risc uh, mai mare, dar dacă ar avea acest uh, timp de lucru prelungit, ar fi ar constitui o periclitare mai mare. E, nu cred că este greșit să spunem că șoferii profesioniști trebuie să fie limitați în ceea ce privește timpul de lucru, pentru că altfel deci pentru ei este valabil uh, ceea ce e valabil pentru tot restul uh, șoferilor care stau timp îndelungat la volan. Mulțumesc. Ultimul expert, domnul Kramer, aveți cuvântul pentru un minut. De ce independenții intră acum în uh, sfera de aplicare a directivei? Am încercat să explic acest lucru în prezentarea mea, înainte să fiu întrerupt, și anume în ultimii ani sau în ultimii 10 ani uh, securitatea rutieră este din ce în ce mai importantă. Toate statisticile și toate studiile arată acest lucru. Securitatea rutieră este din ce în ce mai bună. În timp ce transportul uh, mărfurilor cu camioane este de asemenea din ce în ce mai important. Numărul de accidente și mai ales de accidente mortale scade. Uh, trebuie să alegem dacă trebuie să alegem între timpul de lucru și șoferi independenți, prezentarea mea a demonstrat că eu i-aș alege pe amândoi, în sensul că toate aceste reguli se aplică nu numai conducătorilor salariați, ci și celor independenți. Sectorul face ca acest lucru să fie indispensabil. Cineva a vorbit despre directiva care este deja în vigoare. Este adevărat, dar pe de altă parte directiva poate fi adaptată uh, propunerilor comisiei, la propunerea comisiei, îmi cer scuze. Și tocmai acest proces decizional este cel care face subiectul discuțiilor noastre. Există o contradicție aici. Pe de o parte, Comisia are o propunere de reglementare și pe de altă parte se dorește aplicarea acestui sistem fără a se ține cont de niște criterii diferențiate. Este paradoxal. Mulțumesc, doamna Bauer. Köszönöm szépen, elnök asszony, talán még nagyon rövid összefoglalóra van mód. Poate că am suficient timp pentru a face un rezumat scurt. Am uh, colectat uh, foarte multe informații, nu toate sunt legate de directivă. Uh, această directivă se referă la vehiculele de peste 3,5 tone. Uh, la fel ca și regulamentul 561. Sunt puțin uh, dezamăgit să aud aici uh, vorbindu-se despre diferite informații și statistici. Directiva uh, din 2002 vorbește despre 48 de ore